So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir bekommen von der Technik die Mitteilung, dass wir weitermachen dürfen. Am aflat că putem să ne reluăm activitatea. Deci, cine dorește să ia cuvântul în legătură cu raportul colegii McCarthy? În clipa de față văd că nu dorește nimeni să intervină, dar eu aș avea două întrebări pe care le adresez Comisiei. A existat acea carte verde în legătură cu conturile bancare și m-ar interesa în ce măsură măsurile de studiu de impact uh, au progresat la nivelul Comisiei. Și a doua întrebare, ce s-a întâmplat din aprilie anul trecut? pentru că am solicitat uh, lucrări de pregătire și aș vrea să știu în ce măsură au progresat lucrările la nivelul Comisiei. Nu știu cine dorește din partea Comisiei să răspundă, cine este responsabil uh, reprezentantul Comisiei în legătură cu acest subiect, vă rog. Nimeni nu este prezent în sală din partea Comisiei ar fi foarte original. Ba da, mă scuzați. Vă rog, aveți cuvântul. Îmi retrag cuvintele. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a fost foarte atentă la prezentarea doamnei McCarthy și mai ales în ceea ce privește abordarea globală a problemei recuperării în Europa, pentru că ea ține de mai multe dosare, atât la nivelul DG Enterprise, Sanco și GLS, pe care o reprezint eu aici. La din nivelul direcției generale pe care o reprezint eu, am propus, pe de o parte, să prezentăm o propunere legislativă cu privire la uh, înghețarea ban conturilor bancare la nivel european, e vorba de o comunicare, deci un, un instrument fără caracter obligatoriu și apoi pentru a răspunde sugestiilor Parlamentului am uh, propus studierea posibilității măsurilor uh, provizorii pentru a împiedica transferul activelor dintr-o țară în alta. În ceea ce privește calendarul pentru ordinul de înghețare la nivel european, suntem la nivelul studiului de impact, care ar trebui să dureze aproximativ șase luni. Și apoi urmează să prezentăm uh, o propunere legislativă, probabil în decembrie 2010, cu privește la ordinul de înghețare la nivel european. Nu știm încă care va fi forma exactă pe care o va lua acest instrument, va depinde și de rezultatele studiului de impact. În ceea ce privește celelalte măsuri, urmează, sunt etapele de după acest ordin de executare, de înghețare, mă scuzați, E vorba de jurisprudența Curții de Justiție care ne permite să luăm, um, să luăm decizii în cazul um, custodiei copiilor, custodiei minorilor, în cazul împrunțării unei hotărâri. Și va fi întocmit și un document cu privire la armonizarea regulii minimale de procedură. Aici ne putem gândi și la o execuție provizorie și alte măsuri provizorii decât uh, înghețarea conturilor bancare, cum ar fi ipoteci și alte tipuri de garanție care există în materie civilă. Iată ce vă pot spune deocamdată cu privire la acest subiect. Ähm, deci, înțeleg că se mișcă lucrurile în acest sens. Atunci, doamna McCarthy, doriți să completați ceva? Am în vedere calendarul nostru și calendarul comisiei, aș vrea să întreb comisia dacă este dispusă să colaboreze cu noi, cu mine, cu raportorul din umbră, pentru ca procesul de evaluare de impact și colectarea de informații să meargă înainte, să împărtășim informațiile pe care le avem dacă am putea organiza o mini-audiere, cred că ar fi foarte utilă, pe lângă studiul de impact, asta ca să putem să analizăm modul în care putem aplica principiile pe care le-am propus atât în Cartea Verde cât și în rezoluțiile parlamentare. Deci, până la urmă, acum e vorba de o problemă de metodă. Deci să nu așteptăm să vină Comisia cu propuneri, ci mai degrabă să lucrăm împreună cu Comisia pentru că lucrurile s-ar mișca astfel mai repede. Anna Wallis are cuvântul. Mulțumesc. Sunt uh, într totul de acord cu propunerea doamnei McCarthy și cu eforturile sale de până acum. Cred că ar fi utilă o audiere. Înainte de sărbători, am participat la o conferință în Germania a pentru a executorilor judecătorești și ar fi interesant să implicăm uh, și această categorie în uh, audieri, pentru că cu siguranță vor avea multe informații importante de, de împărtășit cu noi. Mulțumesc, organizăm o asemenea mini-audiere. Nu va fi nicio problemă să găsim spațiu în uh, agenda reuniunilor viitoare. Putem trece atunci la punctul următor, punctul 17, este uh, raportul doamnei Galo privind drepturile de proprietate intelectuală pe piața internă. Coleg. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, înainte de a intra în fond, calendarul raportului meu de inițiativă a fost ușor modificat. Deci, termenul pentru depunere a amendamentelor este 6 februarie 2010. Votul în comisia jurii în 23 martie 2010 și votul în plenară în sesiunea din aprilie 2010. Corectarea a fost că nu este vorba de termenul de 6 februarie, ci de 23 februarie. Revin la fondul raportului. Cred că toată lumea a primit o versiune a proiectului de raport și Mă voi referi doar la punctele esențiale. După cum am indicat în primul nostru schimb de opinii, uh, salut propunerea Comisiei, în special în ceea ce uh, privește înființarea Observatorului European uh, pentru Contrafacere și Piratar pentru a colecta date în legătură cu încălcările drepturile de proprietate intelectuală. În momentul de față, aceste date sunt incomplete și dispersate. Ar fi oportun ca Comisia să, preci, să menționeze misiunea concretă a acestui observator să asigure implicarea tuturor actorilor, să prevadă o finanțare pe termen lung a acestui observator și să se asigure că Parlamentul va fi informat în mod regulat de concluziile acestuia. Pentru a lupta împotriva contrafacerii și a piratării, care uh, constituie o încălcare a proprietății intelectuale și care aduce multe daune economiei, locurilor de muncă și societății, trebuie să consolidăm și să creăm campanii de sensibilizare față de public, în special față de tineri, acei tineri care s-au născut în mediul digital și pentru care uh, piratajul Piratarea este un lucru obișnuit și care nu uh, cunosc riscurile uh, pentru sănătatea lor în ceea ce privește medicamentele contrafăcute. Um, o parte esențială a raportului meu, care nu apare în comunicarea Comisiei, piratarea și protecția drepturilor de proprietate intelectuală pe internet, voi începe prin a vă da câteva cifre care precizează contextul. Conform Federației Internaționale a Industriilor Fonografice, veniturile din muzica online reprezintă 4,2 miliarde de dolari, adică 27% din venitul total al acestor industrii. În Franța, 25% din uh, utilizatorii de internet descarcă muzică ilegal și această cifră ajunge la 32% în Spania media europeană fiind de 15%. Descărcarea și streamingul de filme reprezintă 40% din piratajul filmelor. Însă această problemă privește și presa și cărțile. Doar un uh, fișier audio digital legal din 20 este legal. În 2008 s-au înregistrat 49.000 de cazuri de confiscare de produse contrafăcute la frontierele Uniunii Europene. Cantitatea totală de produse a ajuns la 168 178 de milioane de articole, DVD-uri și CD-uri. Comisia ia notă de o creștere Uh, în acest sector cu potențial periculos pentru consumatori, cum ar fi medicamentele contrafăcute, echipamentele electrice, produse de igienă personală. Uh, dincolo de pericolul pe care reprezintă aceste produse, reprezintă o pierdere de venit pentru industriile inovatoare, dar și o pierdere de venituri fiscale pentru guverne și dispariția a mii de locuri de muncă pentru societate. Care ar putea fi soluțiile? Sunt sigur, sigură că putem să acționăm cel puțin pe trei niveluri. Este vorba de insistarea pe abordarea educativă la toate nivelurile și pe o campanie de sensibilizare în legătură cu protecția drepturilor de autor este un obiectiv pedagogic. Trebuie să luăm de asemenea măsuri împotriva încălcărilor proprietății intelectuale pe scară largă, care deseori sunt legate de criminalitatea organizată. În acest sens, cer Comisiei să facă tot necesarul pentru a debloca situația în ceea ce privește directiva în legătură cu sancțiunile prin retragerea propunerii și lansarea unei noi inițiative din câte am auzit, eh, domnul ministru al justiției spaniole s-a exprimat ieri în acest sens. În al treilea rând, trebuie să dezvoltăm comerțul online legal, diversificat, atrăgător, care să permită o remunerare justă și eh, a titularilor drepturilor. Această ofertă legală există și trebuie să fie susținută, este un model de afacere în expansiune care poate să îmbunătățească accesul consumatorilor la aceste produse în toată Uniunea Europeană. Însă mă tem că acest lucru nu va fi suficient, cifrele o dovedesc, pentru că, conform Observatorului European al Audiovizualului, piratarea continuă să există. Există 700 de, cu toate că există 700 de servicii de uh, video legale și 250 de servicii de muzic, descărcat muzică în mod legal. Aceste servicii trebuie să devină însă mai vizibile și mai atrăgătoare pentru consumatori. Trebuie să incităm uh, și furnizorii de acces la internet pentru a avea un dialog pentru a găsi soluții conforme. Însă, după cum subliniez în proiectul de raport, dacă acest dialog nu va avea succes, va trebui să ne gândim la o modificare a cadrului de reglementare existent pentru a-l adapta la mediul digital sau pentru a-l adapta la abuzurile practicate în mediul digital. Dimensiunea internațională a fenomenului contrafacerii nu trebuie să fie neglijată. Trebuie ca exigențele noastre să fie uh, întărite în acordurile internaționale cu privire la pirataj. Uh, există și avizul Comisiei IMCO prin uh, raportul doamna Oatova, care cunoaște foarte bine acest subiect și care propune elemente interesante. Sunt acum la dispoziția dumneavoastră pentru a asculta remarcile, întrebările sau contribuțiile pe care le-ar avea. Vielen herzlichen Dank, Frau Gallo. Das ist übrigens nicht Ihr Fehler gewesen. Mulțumesc, doamna Gallo. Nu a fost uh, greșeala dumneavoastră în legătură cu 5 și 6 februarie. A fost vina noastră pentru că noi toți am constatat de fapt că termenele au fost uh, fixate mult prea scurt, dar noi ar trebui să uh, avem mai mult timp. Tocmai de aceea modificarea a fost operată aici. Deci, pe 23 februarie va fi termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Domnul Masip dorește să intervină primul. Și cred că era después de, de Alin McCarthy, porque el sábado me parece reportero. Aș dori să intervin după Alin McCarthy. Nu, v-ați ridicat uh, mâna printre primii, așa încât dacă doriți să luați cuvântul, aveți această ocazie. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord în mod fundamental cu propunerile doamnei Galo și, și numele doamnei Galo îmi amintește de Max Galo, un om excepțional. Cred că trebuie să adoptăm o poziție foarte strictă în acest mandat, pe această temă. Acum a venit momentul să uh, găsim o soluție în legătură cu această problemă. Vă mulțumim, doamna Engström. Domnul Engström. Engström. Vă mulțumesc. Am mai spus acest lucru și data trecută. Cred că trebuie să facem o distinție între uh, contrafacerea bunurilor și ceea ce se întâmplă pe internet. Acestea sunt două aspecte total diferite, sunt două uh, Uh, legi. Este vorba de legea mărcilor înregistrate uh, în cazul produselor și drepturile de autor pe internet. Dacă le amestecăm pe acestea două, uh, ne face să părem puțin naivi, pentru că folosim argumente de la un aspect la altul. Este adevărat că medicamentele contrafăcute Uh, pun riscuri pentru sănătate, însă acest lucru nu are nimic de a face cu descărcarea de, de fișiere ilegale de pe internet. Nici filmele, nici muzica nu au asemenea efecte nefaste. Ar trebui să separăm cele două probleme. În ceea ce privește contrafacerea și contrabanda cu bunuri false, uh, există mecanisme deja, însă ceea ce trebuie să fie necesar ce este necesar este o colaborare mai bună între ofițerii vamali. Acest lucru trebuie să fie urmărit, pe de o parte. Însă atunci când vine vorba de educarea generației tinere, mă tem că acest lucru nu este realist. Inf- campaniile de informare au loc deja de 10-20 de ani și tinerii uh, râd de aceste campanii de informare. Chiar fac remixuri amuzante ale acestora. Uh, să încurajez Comisia să cheltuiască și mai multe fonduri pe aceste campanii care nu funcționează, nu mi se pare un lucru înțelept. Deci, în primul rând, haideți să facem distinția între cele două lucruri. În, al doilea rând, atunci când vorbim despre apărarea dreptului de autor pe internet. Doamna Reding, în audierile sale, a spus că nu vrea să verifice ori fiecare propunere a Consiliului uh, față de drepturile fundamentale. Acest lucru mi se pare foarte important atunci când uh, implementăm directiva dreptului de autor 2. Există un conflict între Uh, respectarea dreptului de autor prin sancțiuni și, dreptul fundament, și drepturile fundamentale, în special dreptul la viața privată, respectat de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Și este responsabilitatea acestei comisii să sublinieze aceste aspecte. Deci, haideți să nu luăm totul, totul grămadă și să ne gândim și la respectarea drepturilor fundamentale. Vă mulțumesc! Dankeschön. Herr Frau Kollegin Lichtenberger. Mulțumesc, doamna Lichtenberg. Mulțumesc. Aș dori să fac unele completări. Ce mă supără pe mine sunt cifrele pe care le primim din partea industriei muzicale. De pildă, în legătură cu valorile pe care le pierd, uh, sumele pe care nu le pot încasa. Dacă aș lua în serios aceste cifre, asta ar însemna că industria muzicală um, monitorizează traficul uh, de uh, difuzări sau preluări de pe net și își uh, face calculele uh, în baza acestor observații, dar lucrurile nu ar fi uh, permis să se întâmple altfel. Operăm ca atare cu statistici și cifre despre care nu știm exact cum au fost ele calculate. Iar atunci când vorbim despre valori, bani care se pierd, aici sunt contaminate două lucruri. Pe de o parte, descărcările de pe internet, hardurile care după aceea se vând pe stradă pe de o parte și descărcările, downloadurile pe de altă parte. Sunt chestiuni diferite. În primul caz avem de a face cu o crime organizate, să spunem așa, infracțiuni de uh, piraterie de harduri. Există inclusiv filme traduse uh, ilegal, să spunem, care se distribuie astfel. Aici este o chestiune și aici, cu siguranță, există o anumită legătură cu crima organizată. În ce privește downloadările ilegale, Aici este cu totul altceva și e foarte greu să spunem cât de mari sunt pierderile în acest caz. Pentru că aici nu putem calcula valoarea songului, cântecului, ci valoarea uh, unui CD cu 15 uh, piese pe el. E bine, asta distorsionează atunci foarte tare uh, lucrurile. Uh, deci, prin ofertele de descărcare de pe internet, lucrurile ar trebui să fie cu totul altfel calculate. Ei bine, mulți afirmă tinerii sunt dispuși să plătească atunci când au banii necesari, dar ei nu au uh, cărți de credit pentru a putea să uh, plătească descărcările de pe internet. Știu uh, părinți care le pun tinerilor cartea de credit la dispoziție pentru a plăti o asemenea descărcare, ceea ce sigur comportă anumite riscuri pentru părinți, dar oricum sunt lucruri care se contaminează aici În ce privește aceste campanii de conștientizare în care se uh, compară uh, descărcările, pirateria uh, de pe internet cu uh, crime, cu tâlhăriile, uh, și în felul acesta, ă, tânărul care a comis un asemenea delict ă, este comparat cu cel care distruge un ă, automobil sau sparge o casă. E bine, aici cred că iarăși se exagerează mult și trebuie să schimbăm puțin lucrurile. Dacă încercăm să ne ținem cu dinții, cu ghearele de vechiul sistem, aplicându-l și asupra ofertelor prin internet, eu cred că pe termen lung nu vom avea succes. Eu cred că noi trebuie să dezvoltăm modele noi pentru plata actului de creație, pentru plata artiștilor, interpreților, cântăreților și uh, Asta trebuie să se organizeze ținând seamă de era digitală. Prin vechiul model, așa cum a fost el gândit, cred că nu vom avea succes. Eu pledez pentru o diferențiere între lumea internetului și lumea produselor fizice. Asta ar fi foarte important și în al doilea rând, Aș dori să negociem cu toți reprezentanții economiei de specialitate care s-au înscris spre o cale nouă și care să ne spună care sunt uh, costurile pentru o uh, aplicare a legilor. Pentru că atâta vreme cât uh, aplicăm dreptul penal în legătură cu descărcările, vom avea de a face până la urmă cu conflicte majore cu generația tânără. Statele membre, de altfel, nu permit o intervenție comunitară în ce privește dreptul penal. Ele sunt din acest punct de vedere foarte ferme, foarte precise. Vă amintiți că noi am avut o dezbatere privind criminalitatea transfrontalieră Eh, e bine, nici măcar în acest domeniu statele membre nu au fost dispuse să accepte o intervenție din partea comunității europene în modificarea legislației eh, în dreptul penal. Să ținem seama de asta, pentru că altfel nu o să facem decât să ne împotmolim în eh, Consiliu cu demersurile noastre. Eu uh, văd uh, din acest punct de vedere mari dificultăți și nu cred că vom avea mult succes cu asemenea demersuri. Cred că trebuie să gândim diferențiat, doamna Reding deja a sugerat acest lucru, trebuie să deschidem noi perspective pentru uh, viitor, nu trebuie să ne uh, fixăm uh, și să rămânem înțepeniți în structuri vechi să ne gândim și că tinerii uh, găsesc soluții de evitare până la urmă a urmăririi pe internet. Nu vom reuși să controlăm până la capăt aceste uh, evoluții în lumea virtuală. Iar în ce privește mărcile, problema trademarks, eu sunt dispusă să apărăm mărcile europene, dar trebuie să existe uh, și un respect pentru promisiunile de calitate pe care mărcile europene le fac. Ia să ne gândim de pildă la păpușile Barbie produse în China, care conțineau substanțe toxice pentru că uh, erau produse uh, în aceeași firmă care uh, scotea pe piață și produse cât se poate de ieftine. E bine, acea firmă, dacă nu este controlată, atunci marca made in nu garantează calitatea ei bine, aceste promisiuni de calitate eu vreau să le am din partea industriei pentru că este o chestiune de protecția consumatorului. Doamna Măcasi. Mulțumesc, aș dori, și, aș dori și eu să o felicit pe doamna Galo pentru acest raport, pentru că este unul foarte uh, inclusiv. Cred că indică natura globală a problemelor cu care ne confruntăm, mi se pare echilibrată și identifică Uh, lucrurile pe care trebuie să le rezolvăm și identifică o lacună unde trebuie să căutăm mai multe probe și unde trebuie să găsim și soluții. Domnul Engstrom a menționat în mod clar uh, ceea ce a spus doamna Reding și apărarea drepturilor fundamentale este o problemă de care trebuie să ținem cont, însă există și alți comisari implicați, domnul Barnier, care a spus foarte clar la audierea sa că va apăra drepturile uh, creatorilor și deținătorilor de drepturi de autor și uh, Nelly Cruz uh, vrea și ea să găsească soluții și pe asta trebuie să punem accentul în această comisie domnului, Eng, domnului Engström și domnului Lichtenberger, în Comisia Afaceri Juridici, Juridice nu putem să fim selectivi în ceea ce privește legea de aplicat. Piratarea este o încălcare, uh, fie online, fie offline. Uh, internetul nu este o zonă fără lege, însă în același timp nu putem, putem aplica aceeași lege în lumea reală și pe internet. Și aici trebuie să găsim soluții diferite. Însă nu este în interesul comisiei noastre să aibă o abordare selectivă că nu trebuie să rezolvăm o problemă pentru că este o problemă prea dificil de rezolvat. De aceea comisia trebuie să examineze mai bine această problemă. Eu nu sunt în favoarea sancțiunilor ca o modalitate de a rezolva aceste probleme, însă cred că trebuie să găsim factori de descurajare, noi, noi modele de afaceri din ce în ce mai mulți tineri intră pe internet, însă noi nu avem modele de afaceri noi. Să spui că un tânăr de 17 ani nu are un card de credit, nu este un motiv să, să spui că nu poate să aibă acces la noi um, um, mijloace de internet. Eu dacă vreau să vând cafea cu 90 de cenți și altcineva uh, pune un stand lângă mine și care și spune eu vă dau cafeaua gratuit, bineînțeles că lumea va alege să ia ceva gratis, pentru că asta este natura umană. Trebuie să găsim un model de afaceri nou, însă nu mi, mi se pare că putem spune că uh, nu putem face nimic pentru că se uh, dau la descărcările ilegale se întâmplă și nu putem face nimic în legătură cu acest lucru. Există și evoluții interesante uh, am văzut în Irlanda că un furnizor de internet conlucrează cu uh, uh, uh deținătorii de drepturi, uh, trimit uh, uh, mesaje celor care încalcă în mod repetat legea. Nu este vorba de un cineva care descarcă muzică și vrea să o împarte cu, să o împărtășească cu familia sau cu prietenii. Este vorba de uh, descărcarea în masă comercială a fișierelor. De aceea am uh, vă recomand opinia comună a uh, Comitetului Audiovizual al Comunității Europene, care spune că nu vor să continue să piardă zeci de mii de locuri de muncă din cauza activităților ilegale. Există o problemă, dacă nu credem cifrele din industria muzicală, nu trebuie să le credem, însă cred, trebuie să credem cifrele oferite de către sindicate, pentru că ei pierd locuri de, locuri de muncă și noi nu, îi, nu protejăm creativitatea și inovarea, care reprezintă un avantaj competitiv în Europa, față de Asia, față de China, pentru că noi avem ideile, creativitatea, conținutul pe care le putem vinde global. Însă nu dacă acest lucru aceste uh, fișiere sunt descărcate ilegal și gratuit. Haideți să găsim o soluție de bun simț. Eu voi conlucra cu doamna Galo pentru a găsi soluții uh, care să nu însemne să-i ameninți pe oameni cu legea, trebuie să încercăm atitudinile, să uh, îi convingem pe tineri că dacă vor să lucreze în acest domeniu și ei vor dori să câștige bani. Uh, nepotul meu este muzician și în momentul actual nu poate să câștige bani din această profesie. Pe termen lung, uh, nu vom avea uh, nu vom mai avea cu niciun, nu vom mai avea niciun fel de creativitate. Sunt de acord însă cu aceste măsuri. Doamna Geringer. Dziękuję, panie przewodniczący. Myślę, że nikt z nas nie ma tutaj wątpliwości, że należy bronić. Mulțumesc. Nu există niciun dubiu că trebuie să apărăm creativitatea, dar trebuie să combatem atât pirateria cât și produsele contrafăcute. tinerii, în mod special, sunt cei care nu fac decât să se servească de uh, aceste date, nu sunt ei cei care le introduc uh, pe internet. Ca să nu mai vorbim uh, și de piese piratate care sunt ca atare introduse pe internet. ar uh, trebui să înființăm într-adevăr un organism de supraveghere, de apărare a drepturilor intelectuale, dar uh, până acum nu am găsit nici o definiție clară pentru piraterie. Și la aceasta ar trebui să ne gândim. Ar trebui poate să completăm puțin raportul printr-o mai bună definire a ceea ce înțelegem și vrem să acuzăm ca fiind piraterie. În al doilea rând, sunt de acord cu aprecierea pozitivă a demersului pentru că reglementările în acest domeniu vor apăra până la urmă drepturile fundamentale ale cetățenilor și cetățenilor din Uniunea Europeană. Iar când vorbim despre acta, atunci trebuie să ținem seama că ne obligă acest acord comercial multilateral de combatere a contrafacerii să respectăm drepturile cetățenilor. Doamna uh, uh, uh Viviane Reding ne-a promis că uh, se va lupta pentru ca toate drepturile care decurg din noile directive să fie verificate în ce privește uh, Carta Drepturilor Omului. Deci noi trebuie să protejăm drepturile care decurg din proprietatea intelectuală și, pe de altă parte, să apărăm drepturile fundamentale. Dar, cum spun, să facem o diferențiere între activitatea ilegală de descărcare de date și uh, acțiunile de furnizare a acestor date pe internet. Trebuie să găsim un răspuns la această problemă și nu cred nici eu că ar fi o cale corectă să apelăm la sancțiuni mai multe și mai ferme, ci aici sunt de acord cu doamna Lichtenberg, trebuie să găsim noi modalități. Dar să fie clar când este vorba despre tranzacții comerciale și când nu. La parola. Dau acum cuvântul doamnei Wikström. Förande, och jag vill också tacka fru Gallo så mycket för det här betänkandet som jag... Mulțumesc, mulțumesc doamnei Gallo. Mi s-a părut uh, un subiect foarte interesant. Mă bucură posibilitatea de colaborare în legătură cu acest subiect. Realitatea este foarte complexă. Iar dacă încercăm să înțelegem ceva, vedem cât de complicate stau lucrurile și în același timp trebuie să ne adaptăm la situația actuală. Vorbim despre drepturile de proprietate intelectuală și despre drepturile materiale ca și când ar fi o situație nouă, ca și când în istoria recentă nu ar mai fi existat niciodată discuții pe tema aceasta. E bine, vreau să vă spun că primul drept de proprietate intelectuală uh, Uh, a fost apărat și acordat în uh, secolul 5 sau 6 în Irlanda, pentru că au fost doi călugări care s-au certat în legătură cu uh, calitatea de autor a unor produ- producții și în urma acestui conflict dintre ei, uh, această calitate i-a fost atribuită unuia dintre ei. Deci, uh, că este activitate de creație sau că este cel care comercializează dreptul uh, de creație, cel puțin din secolul al XVIII-lea se tot discută despre asta în Europa. S-a vorbit atunci despre un drept de proprietate uh, intelectuală material, acum vorbim chiar despre drepturi imateriale. Am citit cu interes uh, documentul elaborat de doamna Galo și tot multe lucruri din uh, cele uh, fixate acolo um, sunt um, și um, în opinia mea, cât se poate de corecte. Dar avem și poziții divergente, pentru când este vorba despre piraterie, despre uh, produse contrafăcute, uh, aici sunt puțin uh, uh, de pe altă poziție. Uh, produsele contrafăcute care se vând ca atare și cele care sunt descărcate despre internet uh, uh, în alt scop, nu de comercializare, chiar trebuie să fie diver, diferențiate. Iar noi, în calitate de colegiuitor, trebuie să ne concentrăm pe câteva aspecte. Trebuie să găsim uh, reglementări de protejare a dreptului de autor, care să îi uh, protejeze atât pe creator cât și pe consumatorii acestor creații. Dar toți trebuie să se poată bucura de ceea ce internetul oferă. Nu trebuie să luăm măsuri care până la urmă interzic uh, anumitor categorii de oameni accesul la ceea ce internetul oferă, pentru că libertatea de opinie și liberul acces trebuie să fie garantate. Eu nu aș fi favorabilă unor măsuri care să restricționeze anumitor categorii de persoane accesul la anumite oferte de pe internet Problema este cum înlăturăm barierele care nu ne permit nouă ca piața internă să devină perfect funcțională, inclusiv în lumea digitală. Se spune că ar trebui să înființăm a 28-lea stat membru ca să fie până la urmă 28 de peisaje diferite în interiorul Uniunii Europene. Dar noi uh, nu trebuie să pășim uh, spre viitor uh, acționând în același timp marșarierul. Noi trebuie să uh, găsim soluții viabile și în sensul uh, a ceea ce a spus doamna Lichtenberg și alți colegi, în același timp, însă, uh, aș spune, după ce am parcurs acest text foarte interesant, că aceste două aspecte, illegal file sharing um, și uh, falsificarea sau contrafacerea unor produse, în formă hard trebuie într-adevăr să fie diferențiate. În legătură cu comunicarea Comisiei privind acest uh, oficiu de supraveghere a uh, comercializărilor drepturilor de autor, uh, trebuie de asemenea necesită într-adevăr să obțină clarificări. Oare este nevoie chiar de construcția unui nou aparat birocratic uh, care să uh, acopere întreaga Europa? Noi știm că există acest fenomen în statele membre, dar există în definitiv și Europolul care poate să își asume responsabilitățile de a stăvili aceste fenomene. De ce să construim sisteme paralele când există deja o întreagă înlănțuire de instituții cu atribuții juridice um, în statele membre pe plan național și pe plan comunitar prin aceste agenții uh, cum sunt Europolul și altele, să recurgem la acele organisme de care dispunem deja pentru ca ele să fie cât mai flexibile. Aș mai fi de părere că, sigur, ă, textul primit din partea Comisiei a fost interesant, dar este o chestiune foarte ă, dificilă, complexă. Ă, voi colabora cu doamna Galo pentru a încerca să găsim soluții pentru această problemă, drepturile intelectuale, drepturile consumatorilor și aspectele demo- democrației. Domnul Speroni. Președinte, apprezzato la relazione. Mulțumesc, domnule președinte. M-am gândit foarte mult la acest raport și mi s-a părut că este unul uh, bun în general, însă lipsește ceva. Totul se îndreaptă spre lupta împotriva contrafacerii, lupta împotriva descărcărilor ilegale de pe internet, însă se spune foarte puțin sau chiar nimic despre copiile legale de texte, de filme și de alte materiale. Să vă explic la ce mă refer. Eu am transferat toate casetele în format uh, VHS în format uh, DVD pentru că mi s-a părut uh, mai practic să fac așa. Sigur că DVD-urile sunt mult mai, ocupă mai puțin loc decât casetele VHS. Și asta înseamnă că pot să arunc casetele VHS, pentru că nu mai folosesc la nimic. Dar cum pot demonstra dacă mi-arunc casetele VHS că DVD-urile care îmi rămân, conținutul lor este transferat legal de pe suport VHS pe care l-am achiziționat împreună cu toate drepturile aferente. Dacă sunt obiectul unei verificări a poliției, cum pot să dovedesc eu că am făcut o copie legală? Ce să fac? Să păstrez chitanțele 15 ani? Dacă îți transferi muzica pe iPod, probabil că ești într-o situație similară. Sunt multe persoane care fac uh, copii ilegale, dar sunt și persoane ca mine, care nu vor altceva decât să folosească CD-urile cumpărate perfect legal, dar să transfere conținutul lor pe iPod sau pe telefonul mobil. De exemplu, pe telefonul meu mobil am 500 de melodii cumpărate și descărcate legal și la fel și pe calculator, însă mi-ar fi destul de greu să dovedesc că acum 15 ani, când am cumpărat primul CD, l-am cumpărat în mod legal. Aș vrea să se lămurească și această problemă, pentru că cred că e vorba de sarcina probei până la urmă. Să poți demonstra că ai achiziționat ceva în mod legal este foarte, foarte dificil. E foarte dificil să demonstrezi că o casetă pe care ai cumpărat-o tu acum 15 ani și care acum s-a transformat în DVD pentru că ai copiat-o, dar în mod legal, a fost într-adevăr cumpărată ca atare. Mulțumesc, domnul Bodu. Are cuvântul? Eu cred că este evident că cele două probleme, respectiv contrafacerea și pirateria pe net, au în comun, au ceva în comun, respectiv faptul că ambele duc la pierderi financiare, fie pentru proprietarii brandului, fie pentru artiști. În ceea ce privește contrafacerile, nu se vor opri, indiferent cât de bună este cooperarea vamală. Pentru cine nu știe, acest control vamal este unul documentar, controlul fizic este unul excepțional. Dacă ar fi să inversăm, să facem control fizic, ar trebui să mă, mărim numărul de și cu de vreo 100.000 de ori. Cred că ar trebui să ne gândim dacă nu ar fi mai pertinentă, o abordare mai apropiată de varianta franceză a, a legii noastre, respectiv mai ales că eu nu cred în faptul că discuțiile acestea dintre, dintre internet provider și industria muzicală se vor finaliza cu vreo concluzie. Cred că vom, ei vor discuta ani de zile și noi aici vom discuta ani de zile în această comisie Așadar, cred că ar trebui să avem niște sancțiuni de genul de cuplare de la internet. Nu mă refer aici la sancțiuni penale, deoarece evident că acestea sunt la latitudinea statelor membre și ele oricum se referă la contrafacere și la contrabandă. Mulțumesc. Dankeschön. Herr Kollege Bellinguer, bitte. Domnul Bellinger are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă... Aș vrea să o felicit și eu pe doamna Galo, care cred că s-a ocupat de acest dosar într-un mod foarte eficient și raportul domniei sale este foarte util. Am analizat uh, tema de față de mai multe ori la nivelul comisiei noastre și văd că, la nivelul comisiei noastre și văd că discuția merge cam în aceeași direcție ca și dățile trecute. Este o temă foarte complexă pe care ar trebui să încercăm să o simplificăm, dar acest demers nu este deloc unul ușor. E greu să urmărim o direcție o anume direcție în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, care să simplifice domeniul din punctul nostru de vedere. Există un punct de vedere extremist, pe de o parte, cu privire la drepturile de proprietate intelectuală și un, o altă extremă cu privire la libertatea personală cred că niciuna dintre aceste două extreme nu este o variantă bună. Încă o dată să trebuie să înțelegem cât de complicate sunt problemele. Drepturile de publicare datează de foarte mult timp. În codul napoleonian, articolul 44, se vorbea despre acest lucru. Existau atât de multe reguli și legi pentru proprietățile fixe și mobile, încât um, problema, cum vă spuneam, este foarte stufoasă. Cărțile sunt un uh, caz aparte. Le poți cumpăra de la librărie, dar le poți citi gratuit dacă le împrumuți de la bibliotecă. Există aspecte juridice și morale totodată Nu putem obliga pe nimeni să își umple de baraua cu casete VHS. Analogia cu DVD-urile este, exemplul dat de dumneavoastră este unul foarte îndreptățit. Cred că ar trebui să începem un proces de negociere pentru a renunța la anumite formate juridice învechite însă nu știu dacă dezbaterea la nivelul comisiei noastre poate avea acest rezultat. Domnul ministru spaniol ne-a vorbit ieri, astăzi avem de față reprezentanța ai comisiei. Reprezentantul Spaniei, a, după cum ați văzut, a fost rezerv, uh, hotărât Comisia cred că ar trebui să ne spună la ce se gândesc în acest domeniu, chiar dacă ar, asta ar însemna împărțirea domeniului în bucăți mai mici. Ce se urmărește, ce se intenționează să se facă concret în acest domeniu? Cred că trebuie să luăm măsuri urgente și am ascultat cu mare atenție discuția, poate că nu am înțeles chiar totul, însă avem nevoie de comisie ca să iau un... Mulțumesc doamnei, domnului Berliner. Comisia acum este prezentă în sală, da, domnul Manda, sunteți pe listă, dar întâi doamna Tain. Bineînțeles că drepturile de autor trebuie să fie protejate. Dar uh, întrebarea este cum să facem asta în contextul actual și uh, aș fi de părere cu domnul Engström, doamna Lichtenberg, uh, doamna Wikström, trebuie să facem o diferențiere între uh, comercializarea unor produse contrafăcute, între descărcarea de pe internet, pe de altă parte, în scopuri private. Comisia încă data anterioară a avut o poziție și a spus că în ce privește uh, pagubele produse industriei muzicale, prin descărcare, nu dispunem de cifre care să fie temeinic analizabile, pentru că ele provin din surse private pe care nu le putem controla. De aceea, deocamdată, Comisia dorește să uh, facă abstracție de aceste cifre este foarte posibil. Există această suspiciune ca din partea industriei muzicale aceste cifre să fie foarte umflate. Să ne gândim, pe de altă parte, în ce măsură poți să te lași uh, presat uh, de către industria muzicală atunci când ești un tânăr care îți dorești o anume piesă, să fii obligat să cumperi un CD cu 12 piese, să plătești 12 piese pentru asta. E bine, noi, uh, ca Parlament, trebuie să încercăm să găsim niște modele noi pentru această nouă realitate. Dacă cine, eh, cineva a, a avut contacte cu lumea eh, industrială și, pe de altă parte, și cu calculele care se fac în legătură cu valorificarea creațiilor, știe că există eh, anumite posibilități inclusiv de a împiedica downloadarea ilegală. Există, de altfel, între timp, muzicieni care, liber consimțit, voluntar, își introduc pe internet creațiile pentru că doresc uh, uh, să își valorifice drepturile de autor pe altă cale. Germania a încercat să propună unele exemple în acest domeniu. Muzica, uh, industria muzicală a recurs la experți juridici. să Uh, pentru că au existat situații în care uh, a existat un calculator într-o familie, uh, bunica de 80 de ani era cea care um, avea pe numele ei um, acest, acest contract cu furnizorii de internet, nepotul de 16 ani a descărcat muzica și bunica a trebuit să răspundă în fața legii pentru acest Uh, această descărcare ilegală. Uh, sigur că toată lumea a înțeles că uh, nu poate fi acesta modelul care să se impună, să se facă perchiziții din acest, această rațiune, să fie um, luat calculatorul pentru verificări. Mulțumesc, domnul Amandas. Mulțumesc. Deja am discutat de mult uh, proprietatea intelectuală și respectarea ei. Îi mulțumesc uh, doamnei Galo pentru raport pe care o felicit. Avem nevoie de o abordare integrală. Și eu sunt designer, mi s-au furat modelele, <laughs> așa, încât ar trebui să devin eurodeputat, pentru că nu mai puteam face bani în lumea designului. Din ce în ce mai mulți oameni devin politicieni din asemenea motive. fiecare are propria sa experiență, fiecare are, exper- are experiență și eu am o uh, bicicletă de când aveam 15 ani. Toate aceste exemple sunt ok, dar noi cred că trebuie să ne ridicăm la un, la un nivel mai înalt și să avem o abordare mai generală. Este prea târziu pentru sistemul financiar pentru a controla acest lucru, însă nu este prea târziu să luăm măsuri și decizii. Acum există o presiune de a lua decizii. Noi trec, cred că trebuie să ne uităm în uh, oglindă. Acum 10 ani aveam agenda de la, de la Lisabona, că trebuie, vrem să fim cea mai competitivă uh, cultură bazată pe cunoaștere, economie bazată pe cunoaștere. Însă nu luăm în serios uh, cunoașterea. S-au menționat multe argumente valide, vă rezuma unele dintre ele. Eh, se crede că controlele sunt necesare în Uniunea Europeană, ci și, eh, și la nivelul statelor membre. De asemenea, sancțiunile sunt necesare, sancțiuni penale sau economice. Dacă importi o marfă, dacă aceasta este contrafăcută sau nu, trebuie să plătești TVA și dacă trebuie să plătești TVA pe valoarea corectă, normală, a doua oară, nu vei mai uh, importa o pereche de uh, ochelari contrafăcuți. Uh, de asemenea, mi se pare ciudat pentru că mi se pare important să avem un studiu în legătură cu uh, comportamentul social al oamenilor. Oamenii nu fură biciclete, însă fură proprietatea intelectuale, pentru că este ușor. Avem nevoie de un studiu în, același, în acest sens. Ieri am văzut că compania Apple și-a prezentat un, un nou dispozitiv și ceea ce este bine este că oamenii cu, care au un iPod sau un iPhone plătesc pentru programele pe care le utilizează, plătesc pentru iTunes. Acesta este comportamentul uman și alții, există foarte multe site-uri internet unde poți să furi, să descarci gratuit aceste piese și oamenii fac și acest lucru. Însă cred că trebuie să reeducăm oamenii, pentru că educația este cea mai bună soluție. Am citit acum câteva săptămâni un articol într-un, uh, într-o revistă psihologică care trăgea următoarea concluzie, că dacă ești uh, uh, cineva care Eh, se preface, te vei și comporta în așa fel. Eu am fost eh, designer și am trebuit să devin eurodeputat. Eh, dacă furi creativitatea altora, omori inovația în viitor. Și cred că a venit timpul ca politicienii să ia decizii și să nu le bazăm pe decizii slabe, pentru că ne e teamă de uh, bunica care a trebuit să meargă la închisoare. Eu nu am auzit niciodată de o bunicuță care să fi făcut închisoare pentru descărcarea câteva piese. Trebuie să reeducăm uh, tinerii și dacă facem acest lucru, uh, prin regulamente, putem avea o privire generală și putem găsi o soluție la această problemă, care este o problemă reală și sperăm că nu va trebui să uh, Uh, luăm decizii când va fi prea târziu pentru sistemul financiar. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bowis, după aceea doamna Frölinger și după aceea doamna Gallo. Mulțumesc, domnule președinte. Przedstawione propozycje. Odniosę się do trzech kwestii. Mulțumesc și eu, doamnei Galo, pentru raportul realizat am uh, ascultat cu atenție dezbaterea. Trebuie să diferențiem pirateria de uh, contrafaceri și chiar și de uh, descărcarea de pe internet. Trebuie să ne facem o idee câte mărfuri contrafăcute se află de fapt pe piața europeană, pentru că s-a vorbit deja despre jucării. Dar 95% din toate jucăriile de pe piața noastră sunt produse în China. Dar nu e vorba doar de jucării, este vorba și de produse textile și aici trebuie să facem o diferențiere între piraterie și contrafaceri. Acesta ar fi o observație. Acum în legătură cu pirateriile. avem uh, comercializarea unor produse descărcate de pe internet. Aici există uh, legături uneori cu crima organizată, dar pe de altă parte, descărcarea de date uh, este efectuată de multe ori de tineri care nu sunt conștienți de faptul că asta poate comporta sancțiuni. Asta ține de uh, o problematică care trebuie să ne preocupe. Legislația din acest punct de vedere este foarte conservatoare. Nu există uh, o evoluție paralelă între uh, noutățile tehnologice și uh, noutățile în domeniul juridic să uh, vedem cum tratăm pirateria individuală pentru că de multe ori cei care recurg la acest tip de piraterie nici măcar nu sunt conștienți de faptul că ei comit o ilegalitate. Sigur că ar trebui să găsim un model care să creze uh, creeze uh, garanția că atunci când cineva descarcă o piesă muzicală sau uh, o carte, uh, efectuează, plătește și Uh, o anume sumă pentru asta. Creatorii înșiși uh, sunt evident interesați de uh, acest fenomen și ar trebui să se intereseze ca operele lor să nu poată fi piratate. O rugăminte în legătură adresată doamnei Galo. Drepturile acelui organism de supraveghere mi se pare că sunt foarte amplu formulate. Ehm, astăzi sunt aplicate sisteme foarte complicate. Există hacker din Orientul îndepărtat care uh, descarcă date de pe internet pentru a le comercializa probleme de acest tip de piraterie în tehnologia modernă um, au fost uh, acuzate și uh, aduse la cunoștința noastră de multe ori de către concernele astfel păgubite. Dar uh, ce putere ar avea organismul de supraveghere? Apelez acum la următorii vorbitori, pentru că timpul este foarte înaintat, să aibă intervenții foarte scurte. Doamna Frölinger, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Comisia ar dori în primul rând să se alăture celor care au felicitat-o pe doamna Galo pentru proiectul de raport. Ca și ceilalți, mi se pare un raport comprehensiv, corect, echilibrat și abordează toate problemele corecte. Ne bucură că doamna Galo susține foarte multe din ideile noastre, în special activitatea Observatorului European și Comisia ar dori să o asigure pe doamna Galo și pe ceilalți membri ai acestei comisii că vom face tot ceea ce putem pentru a ne asigura că observatorul va fi operațional și va fi finanțat pe termen lung. Și, bineînțeles, Comisia se va asigura că Parlamentul va fi asociat îndeaproape și informat în mod regulat în legătură cu, cu rezultatele analizei datelor. Doamna Galo și alți membri ai Comisiei sunt de părere că Comisia nu face suficient și, din nou, vreau să vă asigur că vom încerca să facem mai mult vom încerca să facem mai mult în următoarele domenii. În primul rând, mulți membri din această comisie au uh, menționat importanța educației, în special a tinerilor. Și acum lucrăm cu părțile implicate pentru a face exact același, acest lucru, pentru a uni părțile implicate, măsuri pentru a uh, învăța din măsurile luate, de exemplu, în Irlanda, pentru a educa consumatorii în legătură cu implicațiile economice și sociale ale piratajului, pentru a le schimba comportamentul și pentru a îi determina să folosească ofertele legale. Mai mulți membri ai comisiei dumneavoastră au Uh, subliniat uh, importanța atragerii ofertelor legale care să răspundă la cererile consumatorilor, care să răspundă la așteptările tinerilor. Și există deja, după cum unii au spus, multe oferte legale pe piață. Poate acestea nu sunt suficient cunoscute, poate că nu sunt suficient de atrăgătoare, însă industria cu care conlucrăm face eforturi majore de a uh, face aceste oferte mai atrăgătoare și mai ușor de utilizat. Însă, comunitatea artistică vrea să știe ce vom face în legătură cu cadrul legal. Și există aici două teme. Una privește sancțiunile penale aici. Eu reprezint Direcția Generală Markt. După cum știți, există o propunere și o propunere nouă în portofoliul doamnei comisar Reding și uh, aceasta ține și de Direcția Generală Justiție și Afaceri Interne. În primul rând, pentru comisie uh, se pare că este nevoie de sancțiuni penale. Există uh, dovezi clare ale legăturii între contrafaceri și uh, criminalitatea organizată. Și nu se poate lupta împotriva criminalității organizate doar prin sancțiuni civile. Nu se știe dacă uh, statele membre vor tolera propunerea unor sancțiuni penale armonizate la nivel european. Trebuie să vă aduceți aminte că avem un temei juridic nou în tratatul de la Lisabona, convenit de toate statele membre și Comisia va trebui să se gândească cum să folosească cel mai bine acest nou temei juridic. În ceea ce privește cadrul pentru sancțiuni civile, după cum a cerut doamna Galo, ne aflăm acum în proces de uh, evaluare a aplicării și a implementării și eficienței uh, directivei de uh, respectare a drepturilor civile. În acest proces de evaluare trebuie să fim precauți, însă pot să spun deja aici că uh, rezultatele noastre preliminare uh, arată că există o necesitate de a clarifica și a consolida uh, directiva sancțiunilor civile, în special în ceea ce privește internetul și vânzarea bunurilor contrafăcute pe internet sau piratarea pe internet. Și pentru că trebuie să fiu concisă, voi mai face doar două comentarii în legătură cu idei care au fost ridicate de membrii. Mai mulți dintre dumneavoastră, în special domnul Engström, au sugerat să uh, facem o distinție din punct de vedere al termenului juridic între contrafacerea produselor și încălcarea dreptului de autor pe internet. Din punctul de vedere al comisiei, acest lucru nu ar fi oportun. Nu vedem de ce ar trebui să facem o diferență fundamentală între vânzarea de filme piratate în formă fizică pe DVD-uri și distribuirea exact aceluiași conținut pe internet. Există o altă problemă foarte clară și mai mulți dintre dumneavoastră au făcut referire la acest lucru, că ar trebui să fie și este deja în cadrul juridic o distincție între uh, utilizarea privată și contrafacerea comercială. Este clar că nu trebuie să aplicăm același tip de sancțiuni uh, nu trebuie să uh, acționăm împotriva utilizatorilor privați cu aceeași vehemență. Trebuie să ne concentrăm eforturile pe uh, cei care contrafac în mod comercial, uh, cei care fac en- profituri enorme de pe urma creatorilor de conținut europeni. Și, în final, ideea în legătură cu drepturile fundamentale. Comisia este conștientă de problema drepturilor fundamentale și că există necesitatea unui echilibru. Însă, după cum a spus domnul Beringer, nu putem să dăm o prioritate totală vieții private și nu putem da nici prioritate totală protecției Uh, drepturilor intelectuale. Trebuie să găsim un echilibru aici și aceasta este atribuția comisiei și a uh, membrilor comisiei dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna Galo, în final și după aceea voturile. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, stimați colegi, pentru contribuții. Constat cu o anumită plăcere că această chestiune a suscitat uh, o dezbatere destul de entuziastă. Aș răspunde prin scurte observații, pentru că știu că timpul nu este suficient. Vă reamintesc că este un, vorba de un raport din proprie inițiativă, ceea ce explică abordarea orizontală. Aș dori să îi asigur pe colegi că este evident, și am spus-o deja aici, că soluțiile se vor adapta și trebuie să fie adaptate pentru fiecare sector. Muzica nu poate să fie tratată ca și uh, filmele sau ca presa. Cred că nici comisia pe care ați auzit-o și nici eu, nu confundăm contrafacerea cu piratarea. Și vă voi da un exemplu concret. Ei, în Franța există legea DOPI care este aplicabilă și aplicată și vă garantez că nici un adolescent nu va ajunge în închisoare. Trebuie să nu exagerăm cu argumentele, îl asigur pe domnul Speroni că copia privată este autorizată. Este vorba de un subiect complex și mi se pare inutil să căutăm probleme acolo unde acestea nu există, să nu facem confuzie între aceste două delicte. În legătură cu argumentele colegilor Engstrom și Lichtenberger, am discutat mult în uh, grupul de lucru pe aceste teme. Îmi imaginez că uh, ei cred că au o poziție de avangardă când spun că nu putem lupta împotriva piratării. Însă nu este o poziție de avangardă, este poziția unui învins. Spunem că nu putem face nimic, să, să facem nimic. Însă noi suntem aici pentru a face ceva și eu nu accept o, o, o această opunere a drepturilor de autor și a drepturilor fundamentale. Nu este o contradicție aici. Trebuie să fie respectate drepturile de autor și eu consider că dreptul de autor aparține de dreptul de proprietate intelectuală, care și el trebuie respectat. Nu este necesar să uh, Uh, mergem până la drepturile fundamentale, la respectarea vieții private. Cred de asemenea că colegii mei uh, să înțeleagă că nu este vorba de, doar de un drept la remunerare. Uh, se spune că trebuie să inventăm un nou mod de remunerare, însă care va fi acesta? Vreau să răspund și la obiecția în legătură cu cifrele. Doamna Lichtenberger și alți colegi au contestat cifrele, însă ne dați apă la moară, pentru că acest lucru uh, justifică existența observatorului european pentru a avea cifre corecte, pentru, verificabile și pe, care să ne permită să abordăm soluții uh, care să uh, răspundă la situația reală. Doamna Geringer a vorbit de precizie în definiție. Aici este un raport în proprie inițiativă și bineînțeles că definițiile vor fi precizate. Doamna Wikström uh, vrea să distingă dreptul de creație și dreptul de difuzare. Toate aceste probleme trebuie să fie mai aprofundate uh, Însă acesta este un raport din proprie inițiativă cu abordare orizontală. Am încercat să am o abordare completă, însă mai este de lucru pe aceste teme. Uh, mulțumesc uh, anticipat colegilor mei pentru contribuțiile lor uh, la rezolvarea acestei chestiuni care va fi foarte dificilă. Și mă voi opri aici. Mulțumesc, este un subiect pe care îl vom mai discuta cu alte ocazii și trecem acum la vot. Punctul 21 este vorba despre uh, microentități uh, și trecem direct la vot. Articolul 1, amendamentul de compromis numărul 3 și există un amendament oral care figurează în listele de vot, de aceea nu vreau să vi-l mai citesc odată. Îl aveți. Vă întreb cine este pentru, rog să ridice mâna. Cine este împotrivă? Un vot împotrivă, abțineri? Deci cu un vot împotrivă se adoptă. Trecem la uh, amendamentul 4 uh, care a fost retras, amendamentul 1 retras, amendamentul 5 retras, amendamentul 2 din partea raportului retras, amendamentul 8 din partea domnului Papa Stamcos. Vă întreb cine este pentru, rog să ridice mâna. Cine este împotrivă? Se adoptă 6 voturi împotrivă, 12 pentru. E clar. Se adoptă. Amendamentul compromis 1 retras, amendamentul compromis 2, amendament oral, îl aveți de asemenea înscris. Cine este pentru, să ridice mâna. Împotrivă. Un vot împotrivă. Se adoptă ca atare. Amendamentul 6 din partea domnului Papa Stamcos. Cine este pentru? Vă rog să ridice mâna. Împotrivă. Unsprezece la opt. Se adoptă. Amendamentul 7 din partea domnului Papa Stamcos. și aici vă întreb cine este pentru. Vă rog să ridice mâna. Împotrivă. Același 11 la 8 se adoptă. Propunerea din partea Comisiei a fost amendată. Deci întreaga propunere supusă la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Un vot împotrivă. Deci se adoptă ca atare. Iar acum, rezoluția legislativă, amendamentele 3 și 4 au fost retrase și amendamentul 5 a fost retras. Nu mai rămâne decât uh, rezoluția ca atare. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cu un vot împotrivă se adoptă. Am încheiat în felul acesta votul și ajungem la raportul Mastalca este vorba despre poziția în legătură cu un acord internațional. Cine este pentru, vă rog? Cine este împotrivă? Nimeni. Deci, în unanimitate se acceptă ca atare. Raportul Lene în legătură cu EPSO, deci și aici putem vota dintr-un foc cine este pentru. Să ridice mâna. Cine este împotrivă? Nimeni. Deci se adoptă în unanimitate. Raportul în legătură cu Europeana, raportul doamnei Gallo, avem aici o serie întreagă de amendamente. Începem cu amendamentul 1 din partea doamnei Castex. Cine este pentru? Cine este împotrivă? majoritatea împotrivă. Deci se respinge. Amendamentul 2 din partea doamnei Lichtenberger. Cine este pentru? Două, trei persoane. Cine este împotrivă? Abțineri. Se pare că se respinge. Amendamentul 3 din partea doamnei Castex. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? O abținere, trei voturi împotrivă și o abținere, se adoptă. Amendamentul 4 din partea doamnei Castex, cine este pentru? Cine este împotrivă? Douăsprezece împotrivă se respinge. Amendamentul 5 din partea doamnei Castex, cine este pentru? Cine este împotrivă? un vot împotrivă, o abținere. Se adoptă amendamentul 6 din partea doamnei Wikström. Cine este pentru? Cine este împotrivă? 6 voturi împotrivă, abțineri. Se adoptă cu 6 voturi împotrivă. Amendamentul 7 din partea doamnei Wikström. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Nimeni. Abțineri. O un vot împotrivă? Nu se adoptă. Întreaga propunere supusă la vot cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă în unanimitate. Raportul privind transplanturile de organe, raportul doamnei Wikström, cine este niște propune în legătură cu articolul de, propunerea de compromis la articolul 4. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Nimeni. Deci, decidem. Amendamentul 2 al raportoarei. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3 al raportoarei. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, nu există, se adoptă. Amendamental, amendul 4 al raportoarei pentru, împotrivă, abțineri, nu există, se adoptă. Amendamentul 5, cine este pentru? Eu număr 11 voturi pentru. Cine este împotrivă? Nouă împotrivă, deci se adoptă acest amendament. Amendamentul 6 din partea raportoarei, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, nimeni se adoptă. Amendamentul 9 din partea doamnei Lichtenberger și domnului Țevesca. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. O abținere. Se adoptă. Amendamentul 10, aceeași echipă, Lichtenberger, Sviefka, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11 caduc, amendamentul 7 ci pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1, raportoarea pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, cred că s-a rezolvat, nu? Nu trebuie să supunem la vot. Amendamentul 8, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A fost o greșeală pe lista de vot, spune președintele. Cine este pentru întreaga propunere? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă în unanimitate. Și trecem acum la raportul doamnei Wikström privind uh, deplasarea persoanelor cu viză de ședere pe termen lung. Amendamentul numărul 3 din partea raportoarei. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 4 din partea raportoarei. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. O abținere. Amendamentul 1 din partea raportoarei. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu. Se adoptă. Amendamentul 2 din partea raportoarei. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Întreaga propunere o supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. O abținere. Se adoptă. Raportul următor raportor din partea domnului Boris în privind sistemele de alarmă în sistemul de informații Schengen. Amendamentul 1 al raportorului a fost retras. Amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nimeni. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nimeni. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. O abținere. Se adoptă. Propunerea în întregime. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă ca atare. Am rezolvat și asta și trecem la următorul vot pe marginea raportului doamnei Lichtenberger privind un plan de acțiuni, iarăși în legătură cu transplantul de organe. Avem și aici amendamente. Amendamentul 1 din partea domnului Țiobro. Cine este pentru? Nimeni? 1. Cine este pentru? Împotrivă, mă scuzați. Cine se abține? Deci un singur vot pentru, toată lumea este împotrivă, se respinge amendamentul 2 din partea lui Ciobru pentru. Un vot pentru. Cine este împotrivă? Abțineri. Nimeni se respinge. Amendamentul 3 din partea doamnei Wikström. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Niciuna. Se adoptă amendamentul 4. Cine al echipei Lichtenberger Zwiefka. cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aceeași echipă. Amendamentul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Niciuna se adoptă. Și uh, amendamentul 6 din partea acestei echipe, Lichtenberger Zwiefka. cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă în unanimitate. Și mai avem uh, amendamentul de compromis numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Nimeni împotrivă. Abțineri se adoptă. E și un amendament din partea domnului Țiobro, dar care se pare că devine caduc prin compromisul la care s-a ajuns. Deci, întreaga propunere supusă la vot pentru, împotrivă, abțineri. Am rezolvat și mai avem o serie întreagă de recasts. Din partea doamnei Geringer, în legătură cu standardele minime și proceduri din partea statelor membre în ce privește acordarea de protecție internațională, trebuie doar să adoptăm această solicitare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă ca atare. Și încă unul din partea domnului, doamnei Geringer de Edinburgh în legătură cu standardele minime pentru calificarea și uh, resortisanților din state membre. Ce pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă ca tare, Încă un vot? În legătură cu bazele legale, dar uh, dați-mi voi să felicit pe toți raportorii pentru colaborare. Leșner, aveți cuvântul în legătură cu bazele legale. Deci, Scuze, domnule președinte, nu eram uh, pregătit. Avem primul caz, care este relativ simplu. Este vorba despre Comisia ITRE, avem aici un regulament conform uh, căruia uh, Comisia uh, poate obține informații privind măsurile legate de sectorul energetic, de sectorul industrial. Până acum ne bazam pe articolul 284 al tratatului european. Aici există niște reglementări de ordin general. Acum este vorba de articolul 373 al tratatului, dar conform tratatului de la Lisabona avem un capitol energetic, titlul 21, articolul 149, paragraful 2, în care este vorba despre problemele energetice și competențele în acest domeniu, iar aici Parlamentul uh, are drept de codecizie. Deci uh, aici uh, principiul lex specialis uh, are preeminență și aici articolul 149 aliniatul 2 al tratatului de la Lisabona trebuie să devină pentru noi temeiul legal. Cred că nu există niciun fel de dubiu. Cred că nici nu trebuie să mai cerem avizul experților. Este comisia de acord? Înțeleg că adoptăm această propunere și al doilea punct din partea domnului Lechner. Aici poate că lucrurile sunt ceva mai interesante, poate și ceva mai problematice. Este o propunere de directivă. Este vorba despre măsuri pentru îmbunătățirea stării de sănătate pentru femeile gravide, pentru lăuze, pentru femeile care alăptează la locul de muncă. Aici, prin tratatul de la Lisabona, practic nu apar uh, modificări. Avem articolul 153 și articolul 157. anterior era articolul 141. Fosta directivă se baza uh, pe articolul 137. Articolul 153 de la Lisabona uh, tratează doar aspecte legate de starea de sănătate. La litera uh, I se spune că trebuie să existe egalitate de șansă și egalitate de tratament pentru uh, lucrătoare și lucrători. În articolul 157 în aliniatul 1 este vorba despre o retribuire egală pentru același tip de activitate a femeilor și bărbaților, deci remunerație egală, iar la aliniatul 3 se spune și tratament egal și remunerație egală. Comisia și-a bazat propunerea pe ambele articole, pe articolul 153 și articolul 157 al Tratatului de la Lisabona. În rest, nu cred că sunt diferențe esențiale. Doi, o colegă și un coleg din Comisia competentă doresc aici o uh, anulare a un articolului 157 uh, cu justificarea că, de fapt, Aici ar fi vorba doar despre protecția sănătății femeilor gravide și că nu ar exista nicio legătură neapărat cu dreptul la uh, tratament egal și la remunerație egală, deci n-ar trebui să recurgem și la acel articol. Deci, sigur că pot înțelege acest punct de vedere, dar chiar dacă tratatul aici nu are o formulare foarte fericită, uh, eu cred că totuși trebuie să ne bazăm și pe articolul 157, pentru că în definitiv este vorba aici și de plăți care uh, trebuie să uh, fie efectuate. Când ne concentrăm uh, doar pe uh, asigurarea sănătății, asta nu ar impune automat și continuarea uh, plăților. Și uh, eu cred că trebuie să eliminăm orice posibilitate de tratament inegal. Cred că este o chestiune poate și ușor de ordin filozofic, dar cred că și articolul 157 are legătură cu această problematică și ar trebui să uh, ne bazăm și pe ele. Acestea ar fi uh, propunerile mele. Poate că din partea serviciului juridic cineva ne mai aduce precizări suplimentare. Mulțumesc din partea serviciului juridic. Uh, o intervenție, vă rog. Um, Mulțumesc. În analiza noastră am ajuns la același rezultat ca și raportorul și credem că Comisia se bazează în mod justificat pe ambele articole. Dacă lucrurile stau astfel, dacă toată lumea este de acord, raportorul și serviciul juridic, cred că nu există niciun fel de contradicție și putem proceda ca atare. Și în felul acesta, ceea ce ține de legal basis am rezolvat și ajungem atunci să revenim la ordinea de zi. Există o problemă. Mi s-a spus că punctul 38 din partea doamnei Lichtenberger ar trebui să fie tratat anticipat și ar trebui să se întâmple uh, foarte repede, pentru că și colegul Baltazar uh, uh, se află sub presiunea timpului și ar necesita poate ceva mai mult timp. Deci, începem cu doamna Lichtenberger și după aceea ajungem la, do- la raportul domnului Karim, pentru că dânsul uh, se află uh, puțin în criză de timp. Doamna Lichtenberger, este vorba despre consecințele pentru protecția mediului, uh, legătură cu principiile de la Copenhaga și aici există câteva dificultăți care se referă și la activitatea noastră legală. În primul rând, cred că există o necesitate uh, Uh, și am făcut un proiect uh, de uh, text în acest sens, ca tot ceea ce este un studiu strategic de impact, o analiză de impact, să fie efectuate în legătură cu măsurile pe care Uniunea Europeană dorește să le ia în privința protecției mediului și trebuie să extindem puțin acest domeniu de aplicare, trebuie să creăm posibilități să existe un studiu de impact atunci când sunt uh, făcute proiecte noi de infrastructură. Deci să fie implicate și aspectele climatice ale acestor proiecte, iar dacă ele vor fi implicate, să vedem și care sunt implicațiile lor, pentru că în clipa de față Tocmai în ce privește acest impact assessment, studiul de impact, se întreprinde foarte puțin și atunci când se întreprinde ceva, eh, totul este în termen atât de general încât nu poți să tragi concluzii eh, viabile mai ales în acest domeniu, când este vorba despre marile proiecte de infrastructură și este nevoie de un studiu de impact strategic, eh, aspectele climatice trebuie să fie integrate, dar pentru asta trebuie să creăm premizele și asta se referă la mai multe domenii, de aceea punctul meu de vedere este ca să luăm atitudine și să ne referim strict la acest domeniu. Nu vă voi prezenta lucrurile acum în amănunt, dar aceasta este preocuparea mea centrală. Trebuie să ne asigurăm într-un fel profilactic că Ehm, în aceste proiecte este, ehm, există această preocupare de protecția mediului înconjurător. Dorește cineva să intervină? Nu? Atunci putem încheia și dezbaterea, discuția la acest punct, luăm la notă de această preocupare și ajungem acum la dezbaterea pe punctele 36, 34, 33. Domnul Karin este eh, raportor și dau cuvântul. Chairman, thank you and, uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc că, mi-ați, că ați răspuns cererii mele de a face o modificare în ordinea punctelor de pe ordinea de zi. În calitate de raportor, în primul rând aș vrea să mulțumesc colegilor care au întocmit avizele pentru fiecare dintre comitetele europene de aici. Fără cooperarea de săptămâna asta și fără ajutorul secretariatului, nu cred că aș fi reușit să întocmesc acest proiect de aviz pentru, sper eu, o directivă cadru. Proiectul meu este verificat uh, în prezent de către secretariat pentru a vedea dacă sunt necesare eventuale amendamente tehnice și vor fi, va fi distribuit către membrii comisiei. În seară am pus la dispoziție proiectul în mod informal al altor raportori și îmi pare rău că nu am putut că nu putem avea mai mult timp pentru analiza acestui document, dar sper că colegii mei înțeleg cât de dificil a, ajuns, a fost să ajung la această etapă. V-aș sugera, domnule președinte, să, facem un, să avem un schimb de opinii cu privire la avizul meu, care nu este finalizat în niciun caz. Din păcate, însă, înțeleg că deocamdată este puțin probabil să mai avem șansa de a îl discuta la nivelul comisiei înainte de votul uh, cu privire la conformitatea la calendarul ECON, în funcție de calendarul ECON. De aceea, dacă există observații din partea colegilor, îi încurajez pe aceștia să ia legătura cu mine pentru a rezolva probleme care pot exista și a include sugestiile în raport. Comisia propune înființarea unui nou sistem pentru reglementarea financiară europeană pentru a îmbunătăți calitatea activității de supraveghere, pentru a exista reguli mai clare, care să fie mai bine aplicate și pentru a se identifica mai bine riscurile la nivelul sistemului financiar. În principiu, sunt de acord cu obiectivele Comisiei și cu structura de organisme propusă de Comisie. Cred că este important din punctul de vedere, este important să se respecte principiul subsidiarității și ca autoritățile de supraveghere națională să-și păstreze competența acolo unde este cazul. În plus, um, Comitetul European pentru Riscul Sistemice și autoritățile europene cred că ar trebui să aibă un rol care să le permită să facă o evaluare obiectivă în sferele respective de competență. Am preocupări legate de domeniul de aplicare a puterii legiuitoare a acestor autorități și a Comisiei. Delegarea acestor competențe către autoritățile europene și rolul acestor autorități de mediere în cazul unor dezacorduri între uh, autoritățile de supraveghere naționale și lipsa atribuțiilor care revin în Parlamentul European mă, mă îngrijorează. Și mă gândesc și la rolul articolului 290 și 291. Acesta, din urmă, se referă la măsurile de până la aplicare. În ceea ce privește standardele tehnice, considerentul din directivă spune că standardele tehnice nu ar trebui să implice alegeri de ordin politic. Am propus amendamente mai ales în cazul în care crearea de standarde tehnice ar impune o alegere politică. De exemplu, în momentul în care există legislație care în prezent este revizuită, există o astfel de directivă. Cu privire la răspundere, m-a îngrijorat uh, faptul că în cazul anumite, anumitor standarde tehnice, Comisia poate modifica aceste texte fără însă ca Parlamentul sau autoritățile europene să contribuie. Aș dori ca Parlamentul și Consiliul să revizuiască standardele tehnice propuse în conformitate cu articolul 290 din uh, Tratatul Uniunii Europene și este nevoie de mai multă claritate cu privire la rolul exact al măsurilor de punere în aplicare. În ceea ce privește soluționarea conflictelor, Mă preocupă că puterea discreționară a acestor noi autorități ar putea contraveni hotărârilor um, CEJ și astfel s-ar afecta certitudinea juridică. Am uh, comunicat, domnule președinte, exact pe acest punct și apreciez contribuția dumneavoastră. Însă, cred că este important să mențin acest punct de vedere. Am propus și amendamente specifice spunând că autoritatea europeană nu poate înlocui un, o autoritate de supraveghere financiară la nivel național. Și decizia supraveghetorilor național ar trebui luată în conformitate cu decizia unei autorități europene de supraveghere. Iată un cadru general și destul de amplu al conținutului din uh, documentul redactat de mine Interpreții au solicitat ca ritmul expunerii să uh, fie ceva mai lent, spune președintele. Thank you. That's very kind of you to say so. Thank you. I'm being told that my speed is Mm, spune cineva din sală că viteza mea este foarte bună, dar voi încerca totuși uh, să încetinesc, spune vorbitorul. Uh, m-am confruntat uh, de multe ori cu această problemă, sunt la al doilea mandat și, în general, am tendința de a vorbi repede pentru că vorbesc contra cronometru, mai ales în plenară. Voi încheia, domnule președinte, spunând că le sunt recunoscător tuturor colegilor care au colaborat cu mine pentru a întocmi acest aviz și vă mulțumesc și dumneavoastră și cabinetului dumneavoastră pentru toată colaborarea, pentru tot ajutorul pe care mi l-ați acordat pentru a duce lucrurile la bun sfârșit într-un timp atât de scurt. Mulțumesc, mulțumesc, pentru că este un subiect foarte dificil uh, care se află în fața noastră și trebuie să dăm un răspuns competent, inclusiv din punct de vedere juridic. E bine, eu uh, cred că putem să ascultăm acum în această dezbatere comună și pe ceilalți raportori, mai întâi colega Regner. Mulțumesc! propunerea Comisiei în legătură cu uh, instaurarea unui asemenea sistem european de supraveghere a riscurilor sistemice uh, face parte din acest pachet, este integrat uh, de, privind piețele financiare și acest risk board ar trebui să supravegheze mm, macrofinanciar evoluțiile. Deci ar trebui să uh, corecteze din mers toate deficiențele pe care le constată și care uh, altfel ar putea să producă o criză pe piața financiară. Dar este o chestiune foarte dificilă având în vedere fragmentarea piețelor financiare din Europa. Este un fel de um, covor foarte colorat, plin de petece. Ei bine, um, acest risk board nu ar avea o personalitate juridică, iar cei care se vor afla în prezidiu vor lucra la Banca Centrală Europeană și guvernatorii băncilor naționale ar fi cei care formează acest risk board. Propunerile mele ar fi ca lucrurile să fie ușor diferențiate. Eu cred că faptul că acum ar exista o asemenea macro supraveghere este salutară. Este o concluzie pe care trebuie să o tragem din experiențele negative recente în legătură cu evoluțiile financiare în lume. Componența care de asemenea este foarte importantă, inclusiv în ce privește rezultatele pe care le va da, ar trebui să fie ceva mai echilibrată. Deci ar trebui să fie reprezentanți din rândurile băncilor naționale, dar și reprezentanți care nu vin din rândul băncilor naționale. Deci ar putea să fie cinci reprezentanți din rândul guvernatorilor naționali în acest prezidiu doar există deja un dialog macroeconomic și există experiența uh, pe, uh, chiar la nivel uh, cel mai înalt să existe în prezidiu și reprezentanța ai partenerilor sociali. E bine, cred că am putea puțin să optăm pentru un asemenea model, pentru că în felul acesta poate să existe dialogul. Și acum, de fapt, uh, guvernatorul Băncii Centrale Europene are un dialog cu uh, comisiile de specialitate, cu Parlamentul European, cu președintele Comisiei. Eu cred că uh, este foarte dificil să se Uh, ajungă la un echilibru din acest punct de vedere, ca să nu mai vorbim de faptul că frumos ar fi să fie uh, reprezentate și femeile în acest prezidiu, pentru că din criza financiară uh, am putut trage concluzia că reacțiile femeilor confruntate cu asemenea situații conflictuale este de multe ori ușor diferită față de cea a bărbaților. Poate că merită să ne gândim inclusiv la asemenea aspecte. O altă chestiune legată de acest Systemic Risk Board este necesitatea de transparență 100% ca să existe posibilitatea de efectuare de analize. Un element important pentru mine constituie și rolul Parlamentului European ar trebui să avem aceleași competențe ca și Consiliul și Comisia, inclusiv să avem posibilitatea să uh, solicităm uh, analize pe care acest for de, privind riscurile sistemice să facă anumite analize. Dar acestea ar fi uh, cele câteva elemente pe care am dorit să le aduc în discuție. În orice caz va fi un organism foarte important, chiar dacă nu va putea face decât recomandări. Anche questa è una proposta elaborata alla Commissione che si inserisce. Mulțumesc. Această propunere din partea Comisiei face parte din această nouă arhitectură de supraveghere financiară la nivel european și principalul obiectiv este să se îmbunătățească supravegherea și reglementarea financiară pe piața internă Gândind ne și la anumite probleme care au apărut în 2007-2008, în timpul uh, crizei financiare. Această autoritate trebuie pentru aceea să primească rolul de a asigura integritatea, eficiența, eficiența și a, uh, operarea pieței financiare și funcționarea acesteia mm, pentru o mai bună stabilitate. Autoritatea pentru valori mobiliale și piețe, trebuie să-i protejeze pe investitori și să țină seama și de ce fac agențiile de rating. O reformă solidă a piețelor și instituțiilor financiare este necesară în Europeană în acest sens și trebuie să plecăm de la o supraveghere mai eficientă, să avem reguli care ne ajută să identificăm um, riscurile din timp. Propunerile, în formă lor actuală, ne îngrijorează din punctul de vedere al domeniului de aplicare al competenței autorității și a sferei sale de influență. Și trebuie să spunem foarte clar, să precizăm foarte clar responsabilitățile acestei autorități și de aceea mi s-a părut înțelept să propun mai multe amendamente pe care să vă rog să le analizați. Scopul acestora este să restricționăm la situații de urgență capacitatea autorității de a înainta decizii cu caracter obligatoriu cu privire la participarea pe piețele financiare, fără a afecta politicile fiscale ale statelor membre. Adică o supraveghere zilnică, supravegherea zilnică va rămâne la Uh, în sfera națională și dacă se acordă această șansă autorității, organismele naționale ar fi destabilizate și s-ar crea o incertitudine cu privire la rolul de supraveghere și cui aparține acestuia. Tocmai de aceea cred că ar fi important să definim mai clar modul în care uh, autoritățile naționale de supraveghere interacționează cu această autoritate nou înființată și cum se stimulează implicarea actorilor interesați în timpul procesului de redactare a standardelor tehnice. Obiectivul principal este evitarea unor interpretări care nu se potrivesc cu obiectivele noastre și să promovăm, promovăm o mai mare transparență în procesul decizional. În fine, pe lângă propunerile menite să amelioreze funcționarea pieței, cred că ar fi util să adăugăm și anumite propuneri referitoare la un schimb eventual de informații între diferitele nivele ale procesului de supraveghere, fie că e vorba de nivelul macro sau microprudențial. Este foarte important să avem date și informații schimbate între diferiți actori, respectându-se însă firește legislația în vigoare. Trebuie să ținem seama de faptul că în anumite cazuri este absolut crucial ca datele să fie coroborate pentru ca ele să capete un caracter anonim în momentul în care sunt dezvoluite dincolo de autoritățile competente. Însă, pe anumite piețe naționale există un număr limitat de participanți în industria financiară. Deci, dacă nu se face reglementarea schimbului de date în mod adecvat, am putea pune în pericol confidențialitatea datelor ale entităților financiare de pe piețele respective. Cam asta este, cam astea ar fi amendamentele pe care le-am propus eu. Sper să primesc răspunsuri și de la dumneavoastră. Mulțumesc! Eh, presidente, perdón por una cuestión de orden. Mm, yo estaba esperando eh, la intervención del señor Baldasares. Mulțumesc, domnul Masip Dango. Așteptam uh, um, introducerea domnului Baltazar. E vorba de un punct de procedură acum. Pot să-mi retrag această uh, intervenție de procedură. Vom discuta după aceea. Avem unele probleme legate acum de termenele. Uh, să rezolvăm această dezbatere comună pe marginea raportului Karim. Deci aș da cuvântul acum a următorului raportor, dar aș vrea să spun ceea ce a spus uh, și Karim. În legătură cu acest uh, subiect legat de uh, complexitatea comitologiei. De fapt, această procedură comitologică, în baza tratatului de la Lisabona nici mai există. Există uh, actele uh, delegate, uh, nu? Deci uh, trebuie să existe și uh, o acțiune comună care să fie convenită între Comisie, Parlament și Consiliu la propunerea Comisiei iar după aceea între cele două organisme legiuitoare să se ajungă la o rezolvare. Deci există un interes din partea noastră ca noi să dispunem de o contribuție esențială în acele delegating acts. Deci să inventăm acum o formulă a treia um, ar însemna până la urmă să ne uh, tăiem craca de sub picioare, să ne privăm noi de o putere pe care trebuie să ne o asumăm. Deci uh, eu am mari rezerve în legătură cu asta și în legătură cu aceste rapoarte trebuie să tratăm această problematică să beneficiem de drepturile pe care tratatul ni le conferă. Este vorba despre responsabilități pe care trebuie să ni le asumăm. Iar dacă la un moment dat se va uh, transpune în practică o legislație și lucrurile vor funcționa greșit, vor funcționa prost, atunci ni se va atribui și nouă responsabilitatea pentru uh, hotărârile care au fost luate. Deci, ă, eu cred că ă, va trebui să punem în legătură raportul colegului ă, Karim și cu ceea ce va face colegul Zayer. Deci, chestiunea cu comitologia, chiar dacă va fi un termen care se va mai folosi un timp, va trebui să cunoască anumite evoluții. Un alt subiect, doamna Regner și alți colegi au, fost, au menționat asta, tensiunea între uh, organismele naționale și uh, organismele uh, comunitare. Eu cred că există un consens în legătură cu faptul că supravegherea pe plan european acum trebuie să fie fortificată. Decurge într-un fel și din raportul la rozier această necesitate și uh, sigur că pe de altă parte se trezește, se deschide un câmp conflictual între uh, Um, aceste tipuri de monitorizare, dar este necesar să existe un asemenea sistem de supraveghere și probabil și colegii din Comisia um, Economică vor face propuneri în acest sens. Există principiul subsidiarității, bineînțeles, este un fapt și în principiu lucrurile stau în felul următor. Ceea ce decidem noi aici se transpune în practică și um, de către autoritățile naționale, dar acum se ridică problema ca de pe plan comunitar să se poate acționa eventual în statele naționale. Trebuie să vedem când va fi posibil așa ceva, de pildă când autoritățile naționale nu vor uh, pune în aplicare anumite hotărâri, deci pentru neacționare. Trebuie să vedem cum putem împleti rapoartele uh, despre care am vorbit acum, astfel încât în final ele să fie compatibile și va fi necesar să le punem puțin de acord. Aceasta aș dori să spun din punctul meu de vedere, uh, pentru că și eu sunt raportor în legătură cu acest complex tematic. Dorește cineva să intervină? Nu. Atunci, cred că uh, raportorii au făcut prezentări ample. Secretariatul îmi spune că putem stabili un termen uh, pentru predarea uh, amendamentelor până pe 23 februarie, chiar dacă încă nu există toate traducerile, până atunci vor exista, dacă sunteți de acord, stabilim ca 23 februarie să fie termenul limită pentru depunerea de amendamente. Și în acest caz vă propun să trecem la punctul care uh, este tratat de domnul Rafaele uh, pagamento nelle transazioni commerciali. Vorbitorul nu are microfon. Grazie, Presidente. Cari colleghi. Mulțumesc, domnule președinte. domnilor și domnilor, spuneam adinaur că combaterea întârzierii efectului plăților în cazul tranzacțiilor comerciale, în cazul achizițiilor publice și în cazul furnizării de servicii a afectat uh, fluxul de numerar al companiilor, mai ales în cazul IMM-urilor aceasta le diminuează competitivitatea și are efecte negative asupra schimburilor comerciale. Într-o anumită măsură este perturbată și piața internă, iar în cazuri extreme, aceste plăți întârziate pot duce la dificultăți foarte mari care pot uh, duce chiar la falimentul întreprinderilor respective, care, deși acestea poate că erau profitabile și foarte sănătoase. Comisia a preluat această idee la propunerile repetate ale reprezentanților industriei și a făcut o propunere de directivă care urmează să înlocuiască directiva 2000-35 printr-un proces de reformare uh, pentru a armoniza uh, dezvoltarea pieței interne și pentru redresarea economică. Principala idee din acest text este faptul că se face o diferență, o distinție între companiile în cazul cărora directiva uh, permite recuperarea și uh, debitorii companii de stat, cel de-al doilea caz în care se impun penalități în cazul întârzierilor la plată, care pot fi solicitate de către companii. Comisia pentru Piața Internă a analizat această problemă conform articolului 50 din regulamentul de procedură. Articolele 6, 8 și 9, Comisia noastră are competență exclusivă. În proiectul de aviz, am subliniat două idei principale. Pe de o parte, textul trebuie să fie eficient și trebuie să eliminăm interpret, posibilele interpretări care ar perturba efectul textului și ar trebui de asemenea să completăm și să inovăm textul legislativ acolo unde este posibil acest lucru. Amendamentele propuse de mine la articolul 6 vor uh, ajuta lupta împotriva abuzurilor comerciale. Anumite practici comerciale legate de contracte dar care nu fac parte integrantă din uh, contracte, pot fi considerate inechitabile și deci pot face subiectul, obiectul unei cereri de despăgubire. Am avut o abordare sistematică în cazul unor criterii conform cărora un, o instanță națională trebuie să stabilească în ce măsură practicile comerciale sunt dăunătoare sau inechitabile. De exemplu, clauze contractuale care creează flux de numerar, dar asta pe cheltuiala sau în dauna creditorului. clauzele inechitabile cu privire la plata datoriilor vor fi eliminate. Sigur că totul depinde și este sub incidența legislației naționale. Trebuie totuși să ne asigurăm că orice creanțieri și orice creanțe respectă Um, legislația europeană cu privire la somațiile de plată. Am vrut ca textul meu să fie consecvent cu cadrul comun de referință și este un impact mai ales cu privire la folosirea termenului inechitabil. În propunerea mea am sugerat să avem o abordare echilibrată, după părerea mea, în ceea ce privește articolul 5, ce se referă la plățile efectuate către autoritățile publice. Pe de-o parte, este nevoie aici să închidem orice lacune care permit autorităților publice să evite, să se eschiveze în fața termenelor de plată stabilite de comun acord și se face și o propunere care ține seama de efectele celor auzite în audieri recente, adică faptul că există discrepanțe majore între state membre diferite am propus de asemenea o compensație în sumă fixă pe baza unui mecanism treptat și proporțional. La audierea de marți, aproape toate parlamentele naționale au trimis delegații și s-a exprimat o opinie clară, și anume că există efecte negative pentru bugetul pentru bugetele de stat orice mecanism uh, care să descurajeze astfel de practici din noua directivă ar trebui menținut și folosit ca stimulent. În ceea ce privește propunerea legislativă, Trebuie să ne asigurăm că ea devine obligatorie, act legislativ obligatoriu, cât mai rapid, pentru că există întârzieri de plăți care îngreunează extrem de mult activitatea IMM-urilor și, deci, întregul proces european de redresare economică. Este esențial ca prin procesul legislativ care urmează să facem o, această revizuire pentru a ameliora situația și pentru a promova o dezvoltare armonioasă a pieței interne, ceea ce înseamnă că ar trebui să trecem la o cultură a plăților rapide. Având în vedere termenul de depunere a amendamentelor, 8 februarie, nu pot să spun decât că aștept cu nerăbdare foarte multe sugestii din partea dumneavoastră cu privire la acest proiect de aviz. Doamna Lichtenberger, mulțumesc. Sunt de acord cu dumneavoastră că, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii, aceste plăți întârziate constituie o mare problemă. Există și puncte de vedere legate de faptul că această situație, odată cu izbucnirea crizei economice, s-a agravat. Adică, de multe ori, criza economică se folosește drept argument pentru a întârzia și mai mult plățile. Există diferențe foarte mari în ce privește ceea ce am putea noi spune moralitatea comportamentului uh, privind plățile. Sigur că uh, aici se ciocnesc și culturi diferite între ele, dar sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să ne străduim într-un fel ca toate aceste povești legate de uh, procedura de late payment să uh, fie uh, înlăturate. Am câteva întrebări care decurg din propunerea dumneavoastră. Trebuie să existe o colaborare cu IMCO și în măsura în care înțeleg asta din scrisoare, Cred că comisia noastră ar trebui să se ocupe mai mult de aliniatul 6 și mai uh, puțin de celelalte. O colegă de-a mea din IMCO a spus că uh, ar fi vorba în acest caz de uh, contacte pe care eu le cunosc mai degrabă indirect, de a face o propunere cât mai consistentă. Deci vă întreb de ce ați mai făcut dumneavoastră propuneri dincolo de aceste demersuri. Iar în legătură cu conținutul, am o problemă. Dacă încercăm să diferențiem între întreprinderi private și activitățile economice ale unor instituții publice, vom avea dificultăți uh, să facem o delimitare clară. Având în vedere cheltuielile uh, pe care le fac uh, economiile. Avem uh, forme mixte între parteneriate private, parteneriate public-private. Deci, cum am putea opera aici, pentru că s-ar putea să decurgă modificări în formele care funcționează în clipa de față în economiile noastre, ceea ce nu cred că ar fi neapărat de dorit. Un alt punct uh, pe care doresc să-l uh, aduc în discuție, termenele. Ați menționat de două ore o perioadă de 45 de zile. În principiu, dacă nu mă înșel, Uh, tendința uh, principală era uh, mai degrabă la 30 de zile, pentru că la punctul 4 avem termenul de 60 de zile. Cred că ar fi mai înțelept să avem termene de două ori de 30, care împreună, luate împreună, ar duce la 60 de zile. Dacă propunem termene diferite, ne încurcăm. Iar în al treilea rând este vorba despre Eh, consecințele legate de eh, cele 5% ale eh, sumei care se calculează pentru sancțiuni. Uneori este vorba despre uh, întârzieri foarte mari și eu cred că ar trebui să ne orientăm mai bine în legătură cu uh, procentajul dobânzilor. Uh, poate că ar merita să luăm acest criteriu în calcul. Deci să ne orientăm de uh, procentajul dobânzilor și nu de sumele uh, care sunt uh, în cauză. Pentru că în felul acesta mai degrabă operăm cu conceptul de late payment. Deci v-aș ruga eventual să îmi spuneți punctul dumneavoastră de vedere. Mulțumesc. Dar Uh, din punct de vedere al procedurii pot să spun, noi trebuie să luăm atitudine în legătură cu propunerea uh, în integritatea sa. Putem să facem amendamente în legătură cu toate articolele, dar Comisia IMCO este obligată să preia doar acele amendamente care se bazează pe articolul 50. Deci uh, Comisia IMCO nu va putea să preia de la noi absolut totul. Colegul Masip. Sí, presidente, muchas gracias. Estoy de acuerdo con, con la interpretación que, que precisamente hace usted. Ya tu... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu interpretarea dumneavoastră. Am vorbit deja de acest punct și nu cred că uh, mai putem continua foarte mult uh, în aceeași direcție. Aș dori să felicit uh, raportorul, domnul Valdasare, a rezumat foarte bine problemele care sunt uh, vizate aici. Eu cred că noi ne-am făcut treaba foarte bine în ceea ce privește celelalte comisii. Uh, nu știu exact cât uh, din muncă au efectuat ele, însă îi mulțumesc domnului Baldasare. După ceea ce am auzit, cred că trebuie să evităm să punem accentul pe termene și pe sumele de compensare Acest lucru este fără îndoială controversat. Uh, este dificil să ajungem la o poziție comună pe aceste puncte, dar de vreme ce noi suntem colegiuitori, trebuie să ne asigurăm că vom putea adopta o poziție comună. Însă cred că ceea ce domnul Baldassare spune foarte bine este că atribuția noastră principală este să îi apărăm pe cei mai slabi din aceste contracte și pentru a face acest lucru trebuie să împiedicăm să existe de la bun început contractele bune. Uh, uh, buna credință care trebuie să existe în asemenea situații trebuie să se aplice tuturor. Mi se pare un aspect foarte important Poate pe o notă personală aș spune că înlocuirea uh, clauzei gradate cu anumite termene nu mi se pare potrivită. Prim, primul termen este foarte bine stabilit în uh, dreptul comercial, în uh, legislația spaniolă cel puțin. În ceea ce privește termenii sau condițiile din limba spaniolă ar fi un termen mai restrictiv. Domnul Speroni, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun ceva în legătură cu articolul 9, atunci când ne referim la calendar. pentru o procedură executivă. Atunci când am discutat prima dată acest argument, am, am ridicat foarte des această temă atunci când uh, se uh, face o încercare de uh, opunere a procedurii de executare, dacă definim un termen pentru acest ordin de execuție, trebuie să menționăm și un termen pentru procedurile de apel care pot fi îndreptate împotriva acestui ordin. Poate ar trebui să întrebăm pe cineva din domeniul IT, însă termenul online mi se pare mai restrictiv, termenul telematic mi se pare că se referă la mai multe tehnologii decât tehnologiile online. Și de asemenea la amendamentul 9, unde se face referire la articolul 5 mă întreb mă întreb dacă scopul este ștergerea paragrafului 3 care îl vă, pe care îl văd în italiană cu litere îngroșate. Deci mă întreb dacă vorbim aici despre ștergerea articolului 3. Nu știu dacă de ce s-a folosit același corp de literă. Găsesc și eu că este un demers foarte important și trebuie să încercăm să reușim să ne impunem. Acest lucru ar fi aspectul cel mai important. Mulțumesc raportorului pentru activitatea pe care a desfășurat-o. Intenția raportorului a fost, din punctul meu de vedere, a fost să depășească puțin uh, sfera uh, în care evolua propunerea Comisiei pentru a um, obține să spunem, rezolvări suplimentare pentru întreprindere. În legătură cu articolul 5, pentru care noi nu avem competențe, dar în legătură cu care putem măcar să ne pronunțăm, cred că este foarte important. Aici ar trebui să cădem de acord cu INCO și ei în clipa de față caută încă soluții pentru uh, decizia pe care o vor propune. Să vedem uh, cum uh, acționăm aici dar ar trebui uh, ca uh, membrii Parlamentului să încercăm să acționăm unitar, pentru că opiniile aici sunt extrem de diferite și uh, ar exista multe rezerve pe plan național. Ca atare, cred că va fi foarte greu să reușim să impunem pe plan național acest proiect și alți colegi au uh, menționat câteva aspecte de amănunt. Aici a fost uh, avansat o propunere de amendament în uh, legătură cu implicarea practicilor comerciale, să nu fie vorba doar de prevederi contractuale, ci și în legătură cu practicile comerciale. Dar nu știu dacă alte țări membre înțeleg prin practici comerciale același lucru ce, um, ca noi în Germania, pentru că practici comerciale pentru noi sunt un fel de uh, legi nescrise uh, toate părțile implicate le cunosc, uh, juriștii de specialitate le cunosc. Ca atare, eu cred că ar fi problematic dacă am încercat să intervenim în aceste practici comerciale care nu sunt uh, scrise, dar care s-au impus um, datorită unei experiențe îndelungate și au specificul lor de la o țară la alta, cred că um, um, este mai degrabă un drept cutumiar deci, cred că um, va fi foarte greu să încercăm să propunem reglementări de acest tip. Eu cred că părțile implicate oricum le cunosc, dar uh, încercări de intervenție în acest domeniu probabil că uh, ar fi deveni foarte problematice. Uh, iar practicile comerciale cu organismele publice de stat, uh, cred că uh, nu prea pot fi, uh, nu există în practica comercială, pentru că aici este nevoie de, de contracte scrise conform unei legislații în vigoare. în ce privește relațiile dintre întreprinderi și uh, instituțiile uh, publice, uh, Aici uh, trebuie să existe, eh, practic, uh, plăți efectuate la timp, uh, pentru că există prevederi legale foarte eh, clare. Sectorul public eh, cel mai implicat în aceste aspecte legate de întârzieri de plată este cel din domeniul spitalelor de stat și Poate că, sigur, ă, putem face o ă, mențiune aici, dar poate că se găsesc pe viitor alte tipuri de contracte care, prin clauzele lor, să rezolve problema. problema. Deci ne-am dorit aici ca și parlamentele naționale să se pronunțe dacă își doresc ă, o diferențiere între tranzacțiile strict private și cele cu organismele publice. Iar în legătură cu termenele, amendamentul 9, aliniatul 3. Este vorba despre faptul că se stabilește un termen pentru verificarea proiectului și ar exista un termen de 30 de zile și dacă nu există niciun fel de uh, obiecții, ar trebui să se efectueze plata. Dar referindu-mă la sectorul construcțiilor, ar trebui să existe și o convenție scrisă pentru că dacă se dorește un termen mai lung de 30 de zile, uh, ar trebui să fie uh, solicitat în scris uh, o prelungire a perioadei. Eu cred că ar trebui să anulăm această prevedere pentru că uh, este problematică. Luând un exemplu din zona Berlinului, cel care și-a propus construcția unui uh, nou aeroport la Berlin-Tegel. Uh, uh, nu cred că poate în termen de 30 de zile să verifice dacă uh, aici uh, există probleme sau nu și este vorba despre uh, miliarde care în ultima instanță trebuie să fie plătite, deci sunt sume uriașe cred că un asemenea termen de 30 de zile ar fi total nerealist când este vorba de construcții de amploare comandate de către instituții și administrația publică. Nu cred că verificările se pot face în termen de 30 de zile. Sigur că la un moment dat s-au propus 45 de zile, nu știu dar uh, m-am consultat cu multe întreprinderi interesate și din țările despre care e vorba și mai ales despre țări din sudul Europei, în Grecia se pare că de mulți ani sunt probleme cu această morală de plată a datoriilor. Și aici mi se spunea că nici mă, uh, nu uh, se pune preț pe penalizări sau pe plăți forfetare, ci interesul marilor întreprinderi este ca întârzierile de plată să nu mai existe, pentru că există în relația cu Grecia întârzieri de trei ani, mi s-a spus în, de către uh, întreprinderi. Deci, uh, este o perioadă uh, care mereu a fost menționată întârziere de trei ani. Domnul Bodu și după aceea voi spune și eu ceva. Da, mulțumesc. O să fac câteva considerații tehnice și administrative. Încep cu cele tehnice. Cumularea penalităților de întârziere cu suma forfetară încalcă un principiu vechi de vreo 2000 de ani care se numește interdicția unei duble despăgubiri. Dreptul roman ne spune că avem două feluri de despăgubiri. Despăgubirile pentru neexecutarea obligației și despăgubirile pentru executarea cu întârzierea obligației. În primul caz avem de-a face cu o sumă forfetară, în cel de-al doilea caz avem de-a face cu penalitățile de întârziere sau dobânda penalizatoare. Așadar, cumulul unei dobânzi penalizatoare, unor penalități cu o sumă forfetară, cred că încalcă acest principiu și duce la o dublă reparație a prejudiciului încercat de creditor. De asemenea, acoperirea costurilor cu recuperarea creanței ar trebui să respecte principiul că aceste costuri trebuie să dovedite. Din punct de vedere administrativ, cred că vom crea prin această dublă reparație, prin această sumă forfetară, vom crea administrațiilor publice o mare problemă, aceea de a-și bugeta aceste sume și de a uh, bloca aceste sume când ar putea fi foarte bine folosite la altceva. Mulțumesc! Danke, ich will auch nur zwei Anmerkungen machen. Das eine... Mulțumesc și eu vreau să fac două observații. În ce privește administrațiile publice și de un tratament uh, specific, eu sunt de părere că principalul uh, făptaș în ce privește aceste întârzieri uh, îl găsim în rândul administrațiilor publice. Iar pentru uh, mine introducerea sancțiunilor ar fi uh, un fel de introducere de punitive damages. Dacă soliciți despăgubiri, atunci, într-adevăr, uh, trebuie să demonstrezi care este paguba produsă. Bine, dacă paguba este produsă printr-o atitudine incorrectă a administrației publice. Ehm, nu cred că ehm, paguba este mai mare decât dacă ea ar proveni din sfera privată și nu trebuie din acest punct de vedere să introducem un tratament diferențiat. În ce privește aceste construcții uriașe care au fost aduse în discuție, nu cred că ele constituie o problemă, pentru că dacă ai creanțe care încă nu au ajuns la termen, atunci nu uh, poți uh, cere uh, să fie efectuate plăți. Noi trebuie să vedem exact cum se respectă termenele și care sunt prevederile contractuale și în baza lor poți ridica pretenții de despăgubire. Acestea sunt observațiile pe care doream să le fac eu. Cred că nimeni nu dorește să mai intervină. Cred că și aici trebuie să stabilim un termen pentru depunerile amendamentelor. Secretariatul propune 8 februarie. Cred că este necesar, într-adevăr, ca termenul să fie mai strâns. Deci, termenul de predare a amendamentelor, 8 februarie. Colegul uh, raportor dorește să mai intervină o dată. Foarte pe scurt, domnule președinte, vă mulțumesc. Mandatul nostru, după cum a spus domnul președintele, este, sunt articole 6, 8 și 9. Însă am crezut că ar fi util să adăugăm și articolul 5 ca punct de discuție, pentru că m-am simțit nevoit sau comisia avea datoria să examineze acest articol, chiar dacă puterile noastre exclusive se refereau doar la trei articole. Cred, am considerat că este necesar să examinăm și articolul 5, pentru că acolo vedem uh, conflictul între cele două situații din statele membre. Unele state membre, uh, în unele state membre se plătește foarte rapid și în altele în multe altele, se face plata după 100 de zile, 150 de zile și așa mai departe. Deci, atunci când vom adopta această directivă, înțeleg că unele state unde această directivă va avea efecte adverse, efecte negative pentru bugetul de stat, unele state s-ar putea opune adoptării acestei directive și, bineînțeles, trebuie să ne gândim și la IMM-uri care se găsesc într-o situație extrem de dificilă, cu probleme de obținere a creditelor de la bănci și mai au și problemele acestea cu întârzierea plăților. Nu mă voi lupta în legătură cu termenul de 30 sau 45 de zile. Eu cred că cifra de 5% care a fost introdusă, puțin aleatoriu, este una care trebuie, trebuie, înțeleasă, care trebuie înțeleasă și acceptată. Un mecanism proporțional ar fi mai de înțeles, un mecanism care să uh, crească de la 1 la 2 la 3% pe vreme ce întârzierea crește în termen de practici comerciale. Mi se pare corect să includem termenul practici comerciale, pentru că deseori se urmează niște practici nescrise. În unele contracte și în anumite sectoare, asemenea practici au aproape forță legală. Și dacă vrem să închidem toate portițele, trebuie să privim și aceste practici comerciale. Bineînțeles că putem să îmbunătățim prevederile de aici și în sensul menționat de domnul președinte, în legătură cu ștergerea paragrafului 3 din articolul 9. În special când ne gândim la proiecte majore care durează foarte mult timp. Nu este constructiv să stabilim anumite date limită foarte fixe. Trebuie să aștepți până când toate contractele uh, vor ajunge la termen. Atunci când vorbim despre această directivă, trebuie să punem accentul pe distinția între uh, creanțierii publici și creanțierii companii. Mi se pare că dificultățile financiare prin care trec companiile trebuie să fie privite ca de o natură diferită de problemele financiare ale autorităților publice. Autoritățile publice trebuie să aibă un sistem solid de finanțe. Există transferuri de plăți de la guvernul central către guvernul local, nivelul de guvernare local, se, există un flux constant de uh, fonduri de la contribuabili, deci uh, nu sunt atât de, atât de supuși vicisitudinilor pieței. Atunci când vorbim de relația între companii, vorbim de fapt de libertatea părților de a încheia relații comerciale deci nu cred că trebuie în vreun fel să restrângem libertatea de contractare. În alte articole decât celelalte pe care avem uh, responsabilitate, trebuie să ne uităm și la relația între părțile private. Introducând un fel de termen, mi se spune că în Germania există o practică comună ca companiile mari de construcții să impună termene foarte stricte subcontractanților sau termene din, din potrivă, termene foarte laxe subcontractanților. Dacă într-un contract apare un termen de 60, 70 sau 80 de zile, nu există nicio uh, justificare obiectivă și această clauză devine incorrectă și incompatibilă. La audiere, mai multe părți, inclusiv deputații europeni și parlamentari naționali, au spus că este dificil să înțelegi de, de ce trebuie să facem o distinție de uh, tratament între cele două tipuri de creanțieri. Este adevărat că poate companiile private au contracte de energie, utilități și așa mai departe cu autoritățile publice. Însă dacă extindem domeniul de aplicare al directivei prea mult, cred că aceasta nu va avea rezultate. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Trecem la punctul 19 al ordinii de zi. Este vorba despre taxa pe valoare adăugată. Doamna Tain, am prezentat uh, mai de mult uh, această directivă în ce privește despre uh, tipurile de facturări, vorbeam despre facturile electronice și facturile ca document pe hârtie și despre condițiile legate de modul în care trebuie să arate o factură. Exista o mare libertate pentru statele membre Uh, astfel încât uh, diferențele erau foarte mari. Acum am putea ajunge la o armonizare și m-am limitat să analizez aici o singură propunere de amendament. Directiva, evident, este foarte importantă pentru întreprinderi, dar uh, nu e clar dacă ea va reuși să se impună în Consiliu. Dorăm să aduc în discuție două puncte problematice în legătură cu care nu am făcut propuneri de amendament, dar care uh, pe viitor vor aduce uh, noutăți. Momentul furnizării, prestării serviciului Uh, trebuie să fie considerat ca un moment uh, uh, esențial pentru perceperea impozitării. Și este un moment care e greu de stabilit, greu de constatat este posibil ca aici să apară dificultăți pe viitor, dar Uh, cred că în ce privește uh, datele uh, necesitate, um, ar mai fi necesare unele reglementări, văzând cum funcționează lucrurile în practică. Eu am multe dubii că totul va merge foarte lin și cred că va fi mai degrabă posibil ca această directivă să necesite unele modificări. Oricum, pe data de 15 a fiecărei luni trebuie să fie efectuată facturarea în luna următoare față de uh, producerea uh, livrării. De multe ori partenerul uh, poate să exprime dorința ca facturarea să se facă abia mai târziu sau poți chiar tu, ca întreprinzător, să ai un interes ca factura să fie făcută mai târziu deci acest lucru nu cred că va mai fi posibil pe viitor. Să vedem cum se va opera în practică cu această cerință. Și în legătură cu un amendament, aș mai spune că fie comisia, fie poate uh, administrația noastră financiară uh, se va servi de această operare a modificării a uh, directivei pentru a putea avea o intervenție mai pronunțată. Până acum întotdeauna aveai de-a face cu propriile organe fiscale. Dar acum este posibil să ai acces electronic la depozitele de date Până acum, doar organele fiscale din statul membru aveau acces la contabilitatea uh, efectuată în statele membre. Uh, dar uh, Irlanda și Cehia, de pildă, um, sunt țări în care marile întreprinderi chiar își depozitau datele electronice în alt stat. Acum, Eh, va fi mai degrabă o situație excepțională în care un întreprindere să plătească taxa pe valoare adăugată în alt stat decât eh, sediul propriu-zis al respectivei întreprinderi. Eh, și va exista o depozitare electronică a acestor evidențe contabile ce facem cu situațiile excepționale și se vor reduce situațiile excepționale în cadrul unei circulații transfrontaliere pentru că de multe ori ă, cel care recepționează marfa și, și cel care prestează servicii trebuie să își plătească taxele în țara de reședință ce procedăm, cum facem acum cu permisul pe care îl acordăm unui alt stat membru să aibă acces la evidența electronică. Nu pot spune în calitate de uh, administrație financiară, mă rezum doar la o analiză uh, în propria țară când am posibilitatea să efectuez aceste analize în legătură cu tot ce a circulat în statele membre. S-ar putea ca la un moment dat uh, fiscul din Franța să vrea să vadă care este contabilitatea celor de la Mercedes-Benz sau nemții să vrea să vadă care este situația contabilă a celor de la Citroën sau Peugeot în practică acum încă se recurge la comisii regatorii în situații de litigiu. Dar cum vor evolua lucrurile pe viitor, mă întreb, în verificarea anumitor situații. Mă întreb dacă s-a plătit un Uh, impozit în propria țară sau dacă nu ar fi fost cazul mai degrabă ca această impozitoare să se facă în alt stat membru. Deci când este vorba despre uh, asemenea verificări în legătură cu uh, plățile de TVA efectuate, trebuie să ne gândim și că până acum lucrurile au funcționat foarte bine în practică, statele membre uh, care eventual au fost afectate um, au solicitat pe cale oficială să li se trimită uh, documentele din uh, statul partener. Nu cred că ar trebui acum să creăm condiții pentru ca um, să se intervină în evidența contabilă direct a statului eh, membru de către administrația fiscală din altă țară. Deci, eh, eu aș fi vrut ca aici să eh, păstrăm fosta reglementare cu comisiile rogatorii, pentru că ea s-a dovedit a fi eficientă în practică, nimeni nu s-a plâns de ea și acum mi se pare doar că se încearcă o deschiderea unei portițe mai puțin legale de intervenție. Mulțumesc! o trimitere din partea mea. Apreciez că este demn de interesul nostru ce ne-ați spus acum. Este o problemă reală ne aflăm într-o situație specială, dar doamnele și domnii din Ministerele de Finanțe ar putea poate să încerce să dobândească drepturi suplimentare. Eh, eu cred într-adevăr că ar fi o procedură care trebuie să ne pună pe gânduri în ce privește suveranitatea unui stat de drept. Bun, eh, predarea propunerilor de amendament. 23 februarie. Punctul următor este raportul meu este vorba despre bonificațiile pentru bancheri. Deci, foarte pe scurt, având în vedere și uh, ceasul, au fost făcute câteva probleme în ce privește uh, aceste bonificații. Un, a doua propunere este în legătură cu uh, aplicarea retroactivă. Dar eu cred că retroactiv uh, uh, nu putem aplica aceste reglementări pentru contractele existente. Cred că trebuie să reglementăm din acest punct de vedere contractele viitoare. Dorește cineva să intervină în legătură cu această problemă? Se pare că nu. Termenul de predare al amendamentelor 23 februarie. Punctul 8. Raportul Lechner. Și aș da cuvântul colegului Lechner pentru că mai avem 10 minute la dispoziție, deci să le ascultăm. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu ă, putem aprofunda acum dezbaterea, dar vreau să vă informez pe scurt în legătură cu starea de ă, fapt. Vă spun că am impresia că demersul nostru uh, a trezit interes în statele membre. Despre Marea Britanie și Irlanda voi spune mai târziu o propoziție, dar cred că, în ciuda acestei atitudini deschise, există uh, unele piedici, uh, pe care, dintre care unele sunt greu de înlăturat. Nu este greu să ne imaginăm un studiu de caz Um, uh, în care să se găsească soluții 100% satisfăcătoare. Nu vom putea rezolva toate problemele, dar cred că în martie vă voi putea prezenta un document de lucru în legătură cu această problematică. În multe puncte vreau să vă spun că eu însumi încă nu uh, știu ce soluții să propun. În mai am putea organiza audieri și îi rog pe colegii noștri să ne facă și propuneri în legătură cu audierile. Probabil că voi avea un raport înainte de începerea vacanței de vară și după vacanța de vară să ajungem la o concluzie în această comisie și cândva spre sfârșitul anului la o concluzie în plenară. V-am prezentat data trecută situația mai amplu. Între timp am primit și avize. Am un, propun un luare de poziție din partea Bundestagului, care a făcut o verificare din punct de vedere al subsidiarității și ne întreabă dacă reglementările în legătură cu uh, credibilitatea certificatului de uh, moștenitor nu încalcă aspecte ale subsidiarității. Eu cred că este vorba mai degrabă de o chestiune de competență. Iar în ce privește uh, aspectele legate de comorienți, adică de două persoane, să spunem, care uh, mor în urma unui accident uh, Um, aviatic, um, dacă se poate uh, stabili în acest caz dacă decesul a produs, s-a produs simultan. Asta este uh, o uh, chestiune până la urmă de drept, de asemenea o chestiune de protecție a principiului bona fide. Dar există din acest punct de vedere competențe și în cadrul aspectelor de subsidiaritate. Deci, mă voi adresa serviciului juridic să îmi răspundă dacă competența poate fi inclusă sub conceptul anex competențelor, deci competențelor de anexă. Iar în ce privește Marea Britanie și Irlanda, probabil că nu vor dori să uh, se implice, vor face un opt-out. Mie mi s-a spus însă că 11% din uh, irlandezi trăiesc în străinătate și eu cred că și Marea Britanie este foarte afectată de dificultățile care uh, există în clipa de față în legătură cu certificatele de moștenitori dacă procentajul irlandezilor și britanicilor care trăiesc în Europa, dar în afara Marii Britanii, este atât de mare, cred că și cetățenii acestor țări ar trebui să fie foarte interesați să existe o reglementare armonizată în această problemă. Uf în Irlanda există rezerve legate de o procedură care există dreptul de a pretinde returnarea unor donații pe care decedatul le-a făcut în timpul vieții. Și există și alte tipuri de probleme. Uh, care este situația sejurului? Pentru că în uh, anumite țări se vorbește despre domiciliu stabil, în altele uh, nu există ideea de domiciliu stabil, ci doar de uh, ședere temporară, eventual chiar dacă ea este de mai lungă durată. Sunt uh, probleme care trebuie să fie clarificate din punct de vedere legal dar uh, eu cred că uh, trebuie să găsim uh, rezolvări și pentru aceste probleme. În Austria, de pildă, guvernul unor landuri au probleme în legătură cu ceea ce poate definit ca fiind patrimoniu de moștenire iarăși probleme de donații care au fost efectuate în timpul vieții uh, ele nu sunt supuse unui drept de uh, moștenire, dar uh, important este să rezolvăm aceste aspecte există uh, state în care există termene stabilite pentru dreptul de a păstra uh, un obiect care ți-a fost dăruit. Trebuie să vedem care este tipul de uh, obiecte, uh, de uh, proprietăți care intră sub incidența dreptului de moștenire și care nu. Și Germania are asemenea probleme, dar cele mai mari sunt în Austria. Deci, practic, ă, aș spune așa că niciun stat nu va rămâne nejumulit de aceste ă, demersuri de armonizare și trebuie să vedem unde începem. În legătură uh, cu capitole 1, 2 și 3, ele într-un fel uh, sunt legate între ele, dar pot fi discutate și separat, iar după aceea restul, pentru că, uh, spun, cele mai dificile lucruri vor fi tratate în capitolele 1, 2 și 3. Poate le separăm, le tratăm în, ca un complex și ceea ce uh, urmează din nou uh, un tratament uh, separat. Aș vrea să atrag atenția și asupra unei întrebări care a fost formulate. Dacă acordul de la Haga legat de formă despre uh, valabilitatea formei uh, va fi ratificat de toate statele sau nu, pentru că am impresia că 10 sau chiar 11 state membre nu au ratificat acest acord. E bine, mie mi se spune că un serviciu juridic este de părere că am putea să facem trimitere la acordul de la Haga privind valabilitatea formei, dar serviciul juridic spune că uh, nu uh, este un tip de acord care să uh, fie obligatoriu transpus în legislație națională. Ei bine, mă întreb dacă putem ca atare să ne referim și la acest acord sau nu. Avem însă deja atâte probleme cu acest subiect încât uh, poate că n-ar trebui să ne complicăm și mai mult. Aș spune, aș înclina uh, să uh, spun mai degrabă nu recurgem și la acest acord. Dar atât deocamdată. Mulțumesc. Am depășit timpul, mai avem 5 minute la dispoziție, există două luări la cuvânt, dar la ședința următoare îi vom a acorda un spațiu mai mare acestui subiect. Diana Wallis. Thank you, Chairman. I will be... Mulțumesc, doamne președinte, și mulțumesc pentru prezentare. Cred că dosarul este pe mâini bune și îmi place metoda pe care o propuneți dumneavoastră. Am o idee pe care aș vrea să o împărtășesc colegilor. Mă normal, eu ar trebui să fiu raportorul din umbră din uh, partea grupului meu politic. Țara mea a decis să folosească dreptul la opt-out cu șase săptămâni înainte de încheierea perioadei de consultare. Organizațiile profesionale urmează totuși să fie consultate, se așteptau să fie consultate și au fost uimite de luarea acestei decizii mai devreme decât ar fi fost nevoie. Noi, parlamentarii, am rămas într-o poziție în care nu știm exact cum ar trebui să procedăm și aș dori să știu ce părere au colegii, dacă consideră că este adecvat ca parlamentarii unui stat care a decis să nu participe la proces să continue ei ca parlamentari la acest proces legislativ și aș aprecia părerile dumneavoastră pe această temă și Cred că știți cu toții cât de mult mi-ar plăcea să mă implic în acest dosar, însă există această, această problemă și problemă legată de cooperarea respectivă. Aici fiecare membru are aceleași drepturi, nu există limitări ale drepturilor independent de uh, aspectele dacă un stat membru recurge la opt-out sau nu. Colegul Speroni. Grazie Presidente, ho apprezzato Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez uh, intervenția colegului care mi-a amintit de probleme cum ar fi cea a domiciliului prin comparație cu reședința obișnuită. De multe ori, pensionarii și chiar uh, persoanele decedate la o vârstă mai tinere pot cel puțin temporar și care au petrecut mă scuzați, persoanele care s-au pensionat la o vârstă tânără aleg uneori să se mute într-o țară cu o climă mai blândă. Ceea ce înseamnă că avem nevoie de o definire a noțiunii de reședință obișnuită, precum și de o definire a noțiunii de domiciliu. Avem termenul de reședință oficială în Italia, însă registrul de evidență a persoanelor se solicită și precizarea cetățeniei, însă sunt persoane cu dublă sau chiar triplă cetățenie. În cazul acestora, ce se întâmplă? se alege una dintre cetățenii sau există criterii care ar ajuta în stabilirea cetățeniei aplicabile? Nu vreau să continui pentru că nu mai avem timp, dar cred că este important să reținem acest lucru. Veronic, În scurt răspund către domnul Speronu, în ceea ce privește cetățenia, nu cred că apar probleme. În definitiv, persoana implicată are posibilitatea să aleagă între mai multe cetățenii în legătură cu sejurul uh, pentru care se optează va necesita uh, o discuție mai amplă, să ne gândim uh, dacă o persoană ar trebui să aibă și din acest punct de vedere posibilitatea unei opțiuni sau nu între mai multe asemenea sejururi în diverse țări. În legătură cu uh, intervenția colegii Wallis, uh, în discuțiile politice și în legătură cu uh, tratatul de la Lisabona, cum vor evolua lucrurile în Europa. Am atras mereu atenția asupra unor asemenea aspecte. Europa trebuie să conlucreze, dar trebuie să Există oare uh, și uh, o atât de mare flexibilitate încât la un moment dat anumite țări să spună eu nu vreau să mă implic Trebuie să existe uh, bunăvoință din partea tuturor uh, de a uh, coopera pe plan european. Din câte știu eu, însă Marea Britanie nu și-a spus ultimul cuvânt în această chestiune. Bineînțeles că mi-aș dori foarte mult ca și colegii britanici nu doar să aibă voie să participe la discuție, ci discuția să aibă efect și pentru ei. Trebuie să ne gândim însă cum va fi la voturi dacă există o uh, mică majoritate. Ce facem când votează colegii din țări uh, în care nici măcar nu va fi aplicabilă respectiva directivă? Cum procedăm în asemenea situații, mai ales în prima lectură? La uh, cea de-a doua uh, ar fi, uh, ar impune oricum o majoritate absolută. Dar în orice caz mi-aș dori să participe la discuții. Da, domnul Lechner a tras atenția pe drept cuvânt asupra faptului că vom avea nevoie de colegii din statele care au decis un opt-out să participe totuși la un vot în favoarea noastră, cel puțin în cea de-a doua lectură, unde este nevoie de o majoritate Mulțumesc și vă doresc poftă bună!